Bună ziua tuturor! Bine ați venit la reuniunea de astăzi. În primul rând, să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecții și îmi dau seama că nu sunt, atunci uh, ea se adoptă. După cum bine știți, comisia noastră este un e-meeting transmis live pe internet și aveți și newsletterul nostru cu numărul 95 deja. Doresc pe această cale să adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor trecute. Reuniunea din iulie este vizată. Dacă nu sunt comentarii și văd că nu e cazul, atunci acestea, uh, procesul verbal se adoptă. Bun. Începem primul uh, subiect de pe ordinea de zi. E vorba de prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât uh, tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul vamal al Uniunii. Domnul Selimovic este raportorul nostru, însă nu e de față. Și deci, propun următoarele. Stați să văd care e următorul subiect. Raportul lui Dan. Dan, hai atunci să începem cu tine. Este vorba de raportul tău, dacă ești de acord este aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a quadriciclurilor. Dan Dalton este raportorul nostru și doresc... A, stați, a ajuns domnul Selimovici. Yeah. Okay, Dan, do you agree that we... Dan, Ești de acord să așteptăm în așa fel încât să fie de față și raportorii tăi din umbră? Domnule Selimovici, să știți că eu deja apucasem să anunț titlul raportului dumneavoastră și anume că examinăm amendamentele raportului dumneavoastră cu privire la prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul VAMAL al Uniunii. Vă dau cu plăcere cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, îmi pare rău. Eu crezusem că avem cel puțin cu 3-4 secunde mai mult timp uh, la dispoziție până să începem. Uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor mei care au contribuit la elaborarea proiectului de raport și care apoi au depus amendamente. Facem tot posibilul ca în etapele următoare să ținem cont de toate opiniile colegilor. Doresc pe această cale să vă aduc aminte că dacă e vorba de această legislație, atunci dacă statele membre și-ar fi făcut treaba, deci să creeze sistemele electronice necesare pentru schimbul de tot soiul de informații între autoritățile vamale și între operatori economici, atunci nu ne-am fi aflat aici. Trebuia să se întâmple până în anul, până în anul 2020, așa cum prevede codul vamal. Atunci n-ar fi trebuit să intervim noi cu legiferarea, dar asta este realitatea în care ne aflăm, în afara acestei uh, comisii. Și trebuie să ne adaptăm. Vreau să spun foarte clar ce s-a făcut și ce nu s-a făcut încă. Pentru asta am cerut statistici de la comisie în ceea ce privește starea de fapt. Statele membre încă mai au lucruri de făcut și rezultatele sunt surprinzătoare. Din 24 de state membre care distribuie statistici cu noi, 10 nu vor fi gata până în 2020, inclusiv uh, statul din care sunt eu, Suedia. Cel mai activ membru care a fost aproape gata a fost Bulgaria. Bulgaria va termina anul acesta. Țările care vor fi în întârziere sunt Danemarca și țările de jos. Ele vor termina prin 2023. Deci ce am obținut din uh, statistici? O imagine mixtă în ceea ce privește completarea sistemelor de prelucrare electronică a datelor în vederea schimbului uh, uh în codul VAMAL. se spunea că, că țările din Est sunt cele care nu s-au descurcat, dar de fapt vedeți că nu este adevărat de, în realitate. Și nu sunt de acord cu colegii care au depus amendamente de respingere, căci e ușor de imaginat că în calitate de agent și operator economic în anul 2020 vei face comerț uh, cu cele 10 țări care sunt în întârziere. Și deci dacă nu prelungim data pentru aranjamentele tranzitorii și după 2020, ce se poate face atunci? Căci nu vor mai putea fi autorizate tranzacții pe hârtie și nici prin sistemele electronice, căci ele nu vor fi gata. Deci nu se mai poate face nimic din acel moment și de aceea amendamentul de respingere este periculos. El va opri comerțul, va preîntâmpina uh, relații între agenții economici, iar eu unul nu aș alege și nici nu aș propune această cale. Sunt de acord cu colegii mei că ar trebui să adoptăm un text care să fie mai dur ca limbaj și sunt foarte favorabil ideea, ideii amendamentului 14 de la domnul Schwab și 15 de la doamna Grapini, căci trebuie să transmitem un mesaj foarte clar și direct Consiliului că a sosit momentul să accelereze eforturile. Iar în proiectul meu de raport am invitat Comisia să facă o raportare în fața noastră în ceea ce privește progresul în fiecare an, ca să nu pierdem din vedere cine ce face și când. Sper cu sinceritate că colegii mei mă vor susține, căci, după cum vă spuneam, um, voi reveni în scris pe cale electronică cu propuneri de amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, în numele PPE-ului domnul Schwab, raportor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Selimovici pentru o prezentare comprehensivă a acestui dosar. Cu siguranță sunt multe puncte convergente între noi, căci nimeni din această încăpere nu vrea să oprească relațiile comerciale, introducând întârzieri greoaie, ă, trenând procedurile. Nimeni nu își dorește ca statele membre să intre în proceduri pe care să nu și le permită sau pe care să nu le poată organiza. Dar ne confruntăm cu o problemă diferită aici. Mai sunt colegi care au argumentat ca domnul Selimovici înainte. Din 2005 se spune că nu trebuie să punem în pericol piețele cu proceduri mult prea alambicate. Din 2005 se vehiculează argumentul că este totul foarte complicat, iar Comisia ne spune din același an că statele membre au nevoie de timp. Din 2005 nimic nu s-a schimbat și de aceea trebuie să ne întrebăm care e cel mai bun răspuns astăzi nu, lucrurile nu au mers bine în 2005, nici în 2008, nici în 2013 și iată, nici acum. Este de-a dreptul ridicol să ne prezentăm astfel în fața electoratului și am mari, mari dubii uh, cu uh, respectarea direcției sugerate de raportor. E dificil și de ce de să mai facem o amânare. Ce vom face atunci în 2023 sau, pardon, 2025, spune vorbitorul. Uh, căci cifrele pot fi foarte ușor distorsionate. Avem nevoie de un termen limită real, cu presiune pe statele membre, care, și să se înțeleagă că e acum momentul de a investi, căci aceste sisteme sunt create în așa fel încât să comunice foarte bine cu autoritățile fiscale naționale. Și de asemenea trebuie să ne adresăm Consiliului și să spunem că statele membre care n-au venit din uh, taxele vamale să nu mai spere ca Comisia să le plătească propriul sistem. Avem nevoie de un sistem european, iar statele membre au fluxuri monetare care provin uh, din taxe și uh, vamă și ar trebui să investească și apoi să le partajeze cu alte state. Dar sunt și uh, Uh, țări care nu au uh, un asemenea venit, 21 din 28, și care încă speră că vor primi bani de la Comisie pentru a avea un propriu sistem național de care n-au nevoie. Este ridicol această idee și îmi cer scuze că o spun pe șleau. Nu pot spune că raportul domnului Selimovic este bun. E adevărat, întregul context este prost și nu avem alternativă. Dacă amânăm la nesfârșit o decizie finală, eu unul nici nu mai vreau să lucrez aici, în această comisie, căci comisia va deveni una inutilă. Deci, doamnă președinte, ar trebui să ne preocupe pe toți această problemă. Haideți așadar să încercăm să luăm foarte în serios acest dosar să căutăm motivele pentru care statele membre nu avansează cu o politică vamală comună și să vedem ce putem face noi pentru a face presiuni și dacă la sfârșit constatăm că propunerea domnului Selimovici este singura soluție, PP-ul nu va pune bețe în roate și nu va începe să se gândească la bariere în calea comerțului. Noi credem în comerț, credem că este calea cea mai bună. Un comerț facil este cel mai bun cu siguranță pentru afacerile din Uniunea Europeană și deci trebuie ca acest dosar să fie finalizat și nu doar amânat. Vă mulțumim! Thank you! Mulțumim! Nimeni de la SND și deci dau cuvântul domnului Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte! Doresc să mulțumesc domnului Selimovici pentru raport. Și pe mine m-a dezamăgit faptul că avem nevoie de raport și de legislație. Când fixăm termene limite în legislație, mereu trebuie să obținem data corectă din punctul de vedere al politicilor noastre, din punctul de vedere al ce este realist. Și trebuie să vedem care este raportul cost-beneficiu în fiecare plan. Știm aici că întârzierile vor însemna costuri pentru mediul de afaceri, pentru consumatori, simplificările vor fi întârziate, procedurile vor rămâne complicate și așa mai departe. Beneficiul amânării sunt este unul foarte mic. Și să nu uităm că problema juridică persistă. Eu, unul, nu consider că este acceptabil că am ajuns într-o asemenea situație. A existat un acord în 2013 care era prevăzut a intra în vigoare în 2016, au trecut deja câțiva ani de zile și nimic nu este operațional. Și totul a fost destul de haotic. Se pare că recent uh, lumea și-a dat seama că este dificil să ai 17 sisteme diferite în momentul în care trebuie să faci aproximativ același lucru. Parlamentul nu are decât o singură opțiune, să amâne. Eu însul, unul nu cred că trebuie să facem asta cu satisfacție și cred mai degrabă că ar trebui să revizuim constant progresul. Trebuie să ridicăm această problemă și pe lângă Curtea de Conturi și la Comisia de Control Bugetar din Parlamentul European, căci progresul acesta este unul complex Uh, el ar, lucrul ar trebui să se îmbunătățească inclusiv la nivel uh, parlamentar în timpul procesului de digitalizare procedurală. Vom avea nevoie de mult uh, mai multe soluții vamale electronice și tehnologice, cu siguranță în ceea ce privește problema frontierei irlandeze. Și este foarte bine că domnul Selimovic va reveni uh, cu idei. Să vedem ce vor face statele membre. Problema este că arătăm... Uh, ne prezentăm uh, destul de prost, ridicol și promisiunile au fost încălcate de fiecare dată. Mulțumim! Mulțumesc! Dau cuvântul acum Comisiei, domnul Germod. Thank you very much, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte într-un fel reiau comentariile făcute de stimații eurodeputați. Comisia nu este foarte mulțumită că mai e această discuție pe text. Ideal ar fi fost să fim în momentul în care să, să fim în pragul respectării termenului 2020, dar asta este realitatea. Și asta se întâmplă pentru că exercițiul este unul deosebit de complex. Nu este un uh, exercițiu de a implementa un simplu și minor sistem, după cum nici nu este vorba de a introduce ceva nou, ci uh, înlocuim întregul ecosistem IT cu ceva nou sau uh, upgradat, după caz. N-ar trebui să pierdem din vedere faptul că procesul este deja în desfășurare de ani de zile, au fost multe succese în a pune la oaltă sistemele și nu este ca și cum lucrurile nu merg uh, înspre nicăieri. Uh, mă scuzați că lucrurile ar merge spre nimic. Uh, este foarte important însă să facem presiune uh, în așa fel încât ce a rămas să fie finalizat. De fapt, Uniunea Europeană este fruntașă în ceea ce privește uh, vama electronică. Deci, din multe puncte de vedere, avem rol de leadership și este important să ne menținem această poziție. Luăm notă cu precauție de diferitele amendamente depuse, le vom analiza Uh, în detaliu. Ce ne dorim însă? Să fie transmis un mesaj clar operatorilor și statelor membre cu privire la încadrarea în timp, astfel încât să avem uh, ceva concret. Noi suntem aici pentru a oferi sprijin, ajutor și îi mulțumim domnului Selimovic pentru raport. Mulțumim foarte mult și acum uh, cuvintele de concluzie din partea domnului Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi deosebit de succint și vreau să spun că împărtășesc furia colegilor mei, căci așa este, toată lumea e deja enervată de subiect, căci așteptăm de nu știu când și așteptarea aceasta e mereu prelungită. Din păcate, puterea noastră de a schimba asta fără daune la adresa economiei europene nu există. Dacă respingem dosarul, vom opri comerțul în Uniunea Europeană, în cele 10 sta- în state membre și eu nu cred că este acceptabil așa ceva. Prețul ce trebuie plătit ar trebui să fie mult prea mare. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Unele țări au în vedere termenul 2023, altele chiar 2025 ca finalizare. Deci, da, sper ca legislația noastră să determine o accelerare a ritmului. Dar nu văd cum ar putea încheia în 2023, de vreme ce au în vedere încă 5 ani. Ehm, sper ca colegii mei să susțină, asta este prețul ce trebuie plătit și îi susțin pe colegii care au spus că acest subiect ar trebui înaintat și în fața curții de conturi, după cum zicea domnul Dalton. E un subiect uh, ce trebuie dezbătut în continuare, dar să nu uităm că opțiunile noastre sunt deosebit de limitate. Mulțumim, spune președinta. Votul va fi la următoarea reuniune pe 11 octombrie. Acestea fiind spuse, putem uh, trece la următorul subiect de pe ordinea de zi, un schimb de opinii în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a quadriciclurilor. Vă aduc aminte că e procedură simplificată, deci schimbul acesta de opinii e pentru a-l ajuta pe raportor să elaboreze proiectul de text. După ce raportul va fi publicat, vom avea un răgaz de 10 zile lucrătoare de la data trimiterii raportului, iar raportul va fi considerat adoptat în comisia noastră dacă nu sunt exprimate comentarii, obiecții în acele 10 zile lucrătoare. Doresc pe această cale să dau cuvântul în primul rând raportorului, domnul Dalton, vă rog. Um, Mulțumesc din nou. Poate am nevoie de puțin mai mult timp ca să explic toate astea, pentru că procedura e puțin diferită, procedura simplificată pentru acest dosar. Dar uh, aici uh, lucrurile stau diferit decât uh, cum se întâmplă de, în mod obișnuit, dar vreau să mai degrabă să ascult ce aveți de spus dumneavoastră ca să avem o poziție care se bucure de consens în toată comisia. Apoi vom distribui un document privitor la amendamente și termen termenul de discuție și sper că punctul meu de vedere va fi susținut de toți, dar dacă cineva se va opune, raportul ar ar fi uh, adoptat la următoarea reuniune, însă sper că putem uh, să continuăm rapid cu procedura simplificată. Uh, nu avem timp la dispoziție pentru că sunt termene care trebuie aduse la zi foarte rapid. Acum, e vorba despre cerințe de uh, omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a quadriciclilor. Când s-a adoptat uh, regulamentul privitor la uh, cerințele Euro 5 cu emisiile, cu, pentru vehicule altele decât automobile, uh, s-a convenit să se facă studii pentru ca să se știe mai precis cum să se desfășoare tranziția la sistemul Euro 5, mai ales pentru vehicule din categoria L Uh, și studiul acesta a fost uh, făcut exhaustiv, uh, s-a examinat printre altele fezabilitatea, pune în aplicare nivelul Euro 5, anexele regulamentelor 2, 3 și quadrici, quadrimobile, quadricicluri, apoi vehicule cu 4 roți, vehicule cu 2 și 3 roți, apoi cum se, ce se întâmplă cu întregul ciclu de viață al dispozitivelor de control de emisii. Apoi uh, a fost încheiat uh, studiul cu recomandări care sunt uh, pe linie cu regulamentul din 2013. Nu se introduce nicio modificare importantă, nicio amânare prin propunerea comisiei. Sunt doar excepții în um, porțiuni foarte reduse ale pieței. Cred că e un exemplu bun de abordare, de reglementare de către comisie. Trebuie făcute modificări pentru a se reflecta noile realități de la fața locului, dar să se și mențină abordarea Parlamentului și Consiliului. Amendamentele de aici sunt foarte tehnice Majoritatea schimbărilor se referă la uh, porțiuni foarte mici ale, ale pieței pentru aceste vehicule și susținem toate amendamentele, cu o singură excepție. E vorba de o singură modificare. Din ce motiv? E că aș vrea să mă bazez pe propunerea Comisiei și să extind uh, cerințele Euro 5 pentru vehicule până, din 2020 până în 2022, deci anul de fabricație, pentru că e dificil să Uh, trecem de la sistemul actual de uh, tractare la sistemul uh, viitor, mai ales pentru motoarele pe, sau vehiculele pe motorină. e vorba de niște restricții de dimensiuni introduse și atunci cred că ar fi, s-ar putea fi s-ar putea prevedea o aplicare și la propulsia cu electricitate. Însă există o problemă cu benzina, cu avantajele vehiculelor pe benzină care ar fi eliminate prin noile prevederi față de cele pe motorină? Uh, este și cazul zonelor rurale în care tinerii preferă să se deplaseze pe scutere, deci e bine să se amâne aceste cerințe și să nu se, uh, uh, să nu se elimine. Deci asta, astfel vom ajunge la un echilibru între imperativele economice și cele de protecție al mediului, să susținem și IMM-urile care fabrică aceste vehicule de dimensiuni mai mici aceste vehicule nu sunt utilizate pe scară mare și nu în toate statele membre. Deci, asta este problema și aici vreau să fac o modificare cu cele cu cei doi ani de prelungire propuși de comisie. În studiu se vorbește despre 2024, deci nu este același termen. Așadar, aș recomanda să se modifice termenul, deci nu din 2022, ci până în 2024. Însă, în rest, sunt de acord cu amendamentele și propunerile de uh, comisiei. Salut clarificările pe care le conține textul și uh, uh, apoi excepțiile pentru mopeduri, ceea ce e susținut și în concluziile studiului. La fel și recomandările uh, perioadelor de timp uh, pentru uh, uh, monitorizarea catal- uh, catalizatoarelor. And therefore environmental equipment. Și astfel se va ține cont și de uh, fezabilitatea tehnică și de dispozitivele de protecție mediului. Uh, comisia este la jumătatea drumului între eliminare și prelungire. Uh, în ce privește procedura, uh, Aș dori să uh, ne conformăm uh, pozițiile politice pe care tocmai le-am uh, expus, deci să se modifice termenul pentru aplicarea Euro 5 de la 2022 la 2024 să fie termenul Uh, Consiliul a adoptat o abordare generală, trecând în revistă propunerea Comisiei. Acolo se mai fac niște modificări care, se, uh, care vin cu îmbunătățiri la text și probabil le-am putea adopta și noi pentru a simplifica procedura și să încheiem acest dosar fără întârzieri. Acum uh, aștept observația dumneavoastră și voi pregăti un document care să reflecte discuțiile de azi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Acum, uh, raportul din umbră din partea PP, vă rog. Děkuji pěkně. Pospisil. Já ve svém vystoupení budu velmi... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Foarte pe scurt. Noi suntem uh, de acord cu raportorul. Salutăm această reformă a regulamentului și este foarte bine că se dorește îmbunătățirea regulilor uh, pentru aceste vehicule. Propunerea comisiei este una bună și este pe linie cu ce a spus raportorul și cu poziția Consiliului și considerăm că Aici sunt cerințe tehnice care fac să fie necesară o extindere a termenului. Este probabil chestiunea cea mai politică, adică să respectăm acel termen de 2022 sau să îl transformăm în 2024. Aici sunt de acord cu raportorul și cu explicația sa. De asemenea, aș dori să Uh, fim atenți și la avizul Envy. Ei consideră că e important pentru că acest nou sistem să fie rezistent, uh, să nu poată fi manipulat, să nu se poată interveni ilegal și trebuie să ne asigurăm că așa se va și întâmpla. Ei doresc să se extindă perioada uh, de uh, adoptare a actelor delegate pentru comisie și noi trebuie să stabilim reguli clare pentru introducerea acestui uh, uh, tip de diagnosticare la bord OBD. Deci susținem propunerea, susținem poziția raportorului și suntem de acord cu propunerea sa, deci să se schimbă termenul de la 2022 la 2024. Mulțumesc și acum doamna agrapini pentru grupul SND. Sorry. Scuzați, am uh, ajuns cu întârziere pentru că am avut vot și la uh, celălalt uh, cealaltă comisie. Am ascultat ce a prezentat domnul raportor, domnul Dalton. Da, în primul rând, sunt de acord cu propunerea de, de decalarea termenului Trebuie să facem, uh, spun eu, rapoarte și legislație realistă care să se și poată aplica. Cred, uh, de asemenea, că uh, și grupul <clears throat> meu mergem în sensul raportului și cred că putem să ajungem la compromisuri încât să avem o reglementare uh, mai bună decât ceea ce este acum, că până la urmă asta este scopul, uh, scopul uh, revizuirii legislației europene sau a unor rapoarte noi. Urmează, sigur, să mă mai consult cu colegii din, din grupul meu, dar în mare suntem de acord cu poziția raportorului și vom susține acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim. Acum, de la grupul ALDE, va vorbi domnul Van Mittelburg. Mulțumesc foarte bine. Este foarte bine să privim cu un ochi critic ceea ce se întâmplă în acest regulament și care sunt ajustările necesare. E vorba de a ține cont de evoluțiile tehnologice, mai ales și prin prisma emisiilor, căci Durabilitatea înseamnă câteva investiții uh, și în categoriile acestea de uh, vehicule. Vehiculele ușoare, uh, cu siguranță, în orașe, contribuie la poluarea aerului. Căci, cu siguranță, v-ați confruntat cu asta în orașul dumneavoastră și din ce în ce mai mult mă bucură faptul că avem vehicule electrice în oraș. Este mai bine pentru mediu și un pic mai bine pentru poluarea fonică. Deci vreau să spun foarte clar că e nevoie de o ajustare tehnică. Uh, o ajustare tehnică relevantă din punct de vedere social, mai ales uh, prin prisma durabilității și durabilizării. Și trebuie să vedem ce se întâmplă în plan industrial, căci acolo trebuie întreprinse aceste modificări, iar pentru IMM-uri este foarte bine să venim cu termene realiste. Iar uh, pe de altă parte trebuie să găsim un echilibru, căci vrem durabilitate și durabilizare, căci mediul nu așteaptă după noi. Uitați-vă puțin uh, ce înseamnă durabilitatea pentru anumite state. Căci pe lumea aceasta, uh, văd chiar în țara mea, de fapt, ce se întâmplă cu construcțiile care sunt așa aproape de apă și dacă nu vom fi ambițioși, ne vom scufunda la propriu și la figurat pe viitor. Și da, deci să găsim acest echilibru între durabilitate, căci pământul pe care trăim nu mai uh, suferă amânare și apoi, evident că trebuie să vedem ce se întâmplă în plan economic. Mă uit uh, la ceea ce spune Comisia cu 2022. Eu unul aș zice că avem nevoie să fim mai uh, ambițioși și să vedem ce este posibil în procedura aceasta accelerată, în așa fel încât în următorii trei ani să ne descurcăm. Trebuie să facem asta mai ales fiind dat că agenda noastră trebuie să fie deosebit de ambițioasă la capitolul durabilitate. Dincolo de acestea, este o propunere foarte bună din punctul meu de vedere a Comisiei și dacă nu vom depune foarte multe amendamente, cu siguranță ne vom putea mișca foarte repede. Eu voi discuta cu grupul meu aș repeta faptul că Pământul nu așteaptă după noi și mi se pare că termenul 2024 este uh, bun aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lopes Ișturis are cuvântul acum. Thank you, Madam Chair. Uh, I would like to uh, give my support. Mulțumesc, vreau să susțin uh, ce a spus raportorul în legătură cu termenul care să fie uh, prelungit până la 2024. Acum spaniolă. Țin și eu uh, cont de situația țării mele. Spania e mai mare decât Olanda și acolo este o întreagă cultură. Bun, eu a zice că bine ar fi să se utilizeze mai multe biciclete, dar acum în Spania se utilizează foarte mult motocicletele, motoretele și acum să pretinzi că se, să se schimbe uh, industria în 2 ani este nu ambițios, ci nerealist. După cum a spus uh, bine antevorbitorul meu, cred că un punct intermediar uh, e bine să găsim, de exemplu, în Uh, motoarele rutiere, motors of road, uh, quadurile, quadrimobilele care sunt foarte populare acum, sau ce puțin în țara mea se produc foarte mult și industria, sigur, e interesată să se facă schimbări și să se adapteze la noua legislație, dar cred că, într-adevăr, uh, și spunând asta, susțin poziția raportorului cred că data asta de 2024 e mai bună și sperăm că și colegii mei liberal spaniol și alții să susțină poziția asta. Mulțumesc! Thank you, and then for the commission. Mulțumim acum din partea Comisiei, domnul Totman, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, bună ziua, domnilor și domnilor, uh, inclusiv interpreților, uh, stimați membri ai Parlamentului. În primul rând, am dorit să mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru că a lucrat rapid pe acest dosar foarte important și pentru că a făcut această propunere uh, prin procedură simplificată și mulțumim și pentru uh, reacțiile foarte pozitive pe care le-am putut asculta în această după amiază și suntem foarte bucuroși că există consens printre dumneavoastră în legătură cu conținutul propunerii. Într-adevăr, e un conținut foarte tehnic, după cum s-a spus, și, de asemenea, există și aspectul acestei extinderi a, a uh, puterii acordate. E foarte important pentru noi ca să putem să ne continuăm munca cu actele delegate și am luat notă de preocupările care au fost uh, exprimate în această după-amiază în ce privește calendarul uh, pentru introducerea limitării de emisii pentru segmente sau porțiuni specifice ale categoriilor, vehicule din categoria L, quadrurile, Uh, și așteptăm uh, să continuăm discuțiile constructive și din punctul nostru de vedere sunt uh, motive întemeiate pentru care am ales acea soluție intermediară între ce s-a planificat inițial și ce s-a menționat ca fiind rezultat al studiului privitor la efectele de mediu. Da, din nou avem încredere că și aici vom găsi o soluție până la final. Deci noi suntem gata din punctul nostru de vedere să mergem mai departe cu acest dosar și vă mulțumim din nou pentru că ați avut o reacție pozitivă și ați acționat rapid. Mulțumesc! Mulțumim și acum uh, Dan, raportorul pentru concluzii. Mulțumesc și mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru observații și cred că pot să spun că observațiile susțin poziția mea. Voi întocmi deci un document și îl vom putea examina mai apoi. Vreau poate să risipesc uh, uh, preocupările colegului de la ALDE. Noi vorbim de o piață de 25.000 de vehicule pe an din 17 uh, milioane de autovehicule. Deci e 0,1% din piața autovehiculor, doar, cel, mai ales în două țări, Franța și Italia sunt principale piețe. Cei care le cumpără aceste vehicule sunt uh, din, uh, din zona rurală și sunt uh, produse mai ales de IMM-uri și impactul asupra mediului este foarte, foarte redus Recomandarea cu 2024 provine de raportul inițial și include și uh, uh impactul asupra mediului și totuși se recomandă data de 2024. Mm, preocuparea mea, la fel ca altora de aici, e că dacă acționăm prea rapid și piața nu este pregătită și nu va fi pregătită până în 2022, atunci totul se va prăbuși pentru, din cauza bateriilor electrice care sunt prea mari care să fie, ca să fie montate pe vehiculele de dimensiuni mai mici. Plus că dacă trec la benzină, motoarele pe benzină sunt uh, și ele prea grele pentru autovehiculele acestea mai mici. Deci avem nevoie de o perioadă mai mare de tranziție în acest domeniu, ca piața să se adapteze. Vorbeam, e doar 0,1% din piață, dar e foarte important acest segment în anumite state membre și în anumite zone. Și cred că 2024 acest compromis cu, cu data respectivă se suprapune și cu alte evoluții în legătură cu costul de producție. Până în 2024 sunt și alte evoluții tehnice până în 2024. Deci este un echilibru, credem noi, că ar fi uh, foarte bun sau cel mai bun posibil, ținând cont din nou de cota asta de doar 0,1% din piață. Acestea fiind spuse, doamnă președinte, vom uh, întocmi raportul pe baza celor auzite astăzi și vom vedea cum vom continua. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! propunerile de amendament, uh, termenul până mâine pentru raportor și apoi dacă cineva are obiecții, termenul este până în 11 octombrie. Asta înseamnă că proiectul de raport va fi adoptat, dacă nu sunt obiecții, pe data de 12 octombrie. Și acestea fiind spuse, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un proiect de avins privitor la uh, programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Aici uh, doamna Gebhardt este raportoare. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Da, locuiește domnul Dan. Da, doamna Gebhardt, vă rog să o scuzați că nu poate să fie de față și m-a rugat să dau citire ce are, să vedem ce are să vă comunice. Nou program va fi un element important care va susține transformarea digitală a industriei europene și administrației sale. Programul e rezultatul raportului spre un act al pieței unice digitale votat cu mare majoritate de Parlament pentru că e baza financiară pentru a se completa investițiile în domenii esențiale pentru viitorul infrastructurii digitale europene. De exemplu, cibersecuritatea, dezvoltarea de competențe digitale avansate, soluții de interoperabilitate în domeniul de interes public, dezvoltarea continuă și utilizarea de infrastructuri digitale moderne în toată societatea noastră, E un, o contribuție esențială ca să asigure mai multă prosperitate pentru Europa pe viitor. Raportarea consideră că o contribuție de acest gen are nevoie și de un buget uh, mult mai mare de cele no, decât cele 9 miliarde care se propun acum, însă, dat uh, fiind uh, poziția Parlamentului European cu rezoluția sa din martie privitoare la cadrul financiar multianual, se recomandă să se mențină neschimbat bugetul propus. În ce privește obiectivele specifice ale programului, raportoarea susține propunerea Comisiei de a înființa o întreprindere comună pentru a se achiziționa o structură de calcul integrat cu prestație înaltă, ceea ce va va fi necesar pentru că Europa are nevoie urgentă de a dezvolta propria infrastructură de calcul și apoi trebuie o întreprindere comună pentru că cred că este eficient pentru a salvgarda investițiile Uniunii. Ca să se evite întârzierile în investiții, relatarea susține eh, realizarea unor tehnologii de distribuție, cum ar fi, de exemplu, tehnologia blockchain și robotică alimentată de inteligență artificială deci tehnologia registrelor distribuite. Și raportarea spune că o satisface noua propunere de regulament care înființează Centrul European de Cercetare și de Competențe în domeniul cibersecurității, prezentată pe 12 septembrie. În plus, raportarea sugerează să se uh, susțină realizarea unei platforme pan-europene de învățare electronică înființarea unei rețele de poli, cu niște poli de inovare digitală va fi eficientă pentru a susține transformarea digitală uh, și industriile din diverse regiuni europene, motiv pentru care raportoarea sugerează să se sporească responsabilitățile și să clarificăm că acești poli pot primi și alte forme de finanțare, atât publică cât și privată. Comisia de resort, ITRE, deja a fixat votul pentru 21 noiembrie. E un calendar ambițios și atunci IMCO în mod dificil va putea să-și uh, elaboreze propriul aviz. Raportoarea a cerut să se amâne votul din Comisia pentru Industrie, însă raportoarea, doamna Milner, crede că nu e necesar un compromis aici și în încheiere se mulțumește președinției și întregul secretariat IMCO pentru susținerea uh, acordată. Thank you. And then for the EPP we have Mr. Mulțumesc. Din partea TAPP l avem pe domnul Lopez Isturiz. Quiero agradecer a mi colega Uh... Mulțumesc și mulțumesc și colegii Gebhardt pentru acest raport. E o foarte bună bază de lucru pentru ca comisia noastră să aducă noi idei pentru ITRE din perspectiva pieței unice, puternice și integrate. Sunt de acord cu raportoarea să susținem eh, bugetul propus de Comisia Europeană și trebuie și statele membre să-și aducă o contribuție financiară ca să reușim să avem mai multe investiții în domeniul digital. de adevăr cu acest program uh, vom uh, consolida capacitățile Europei în informatică de înalt randament, inteligență artificială, competențe digitale avansate Uh, pentru întreaga economie și societate europeană și o facem pentru a finanța și coordona în comun acțiunile la o scală care să poată răspunde provocărilor transformării digitale. Doar o acțiune coordonată între cele 27 de state membre poate avea succes doar împreună vom putea evita suprapunerile, să profităm de sinergii, sigur că trebuie să respectăm condițiile de finanțare, dar să salvgardăm și interoperabilitatea, să nu se formeze un decalaj digital geografic astfel încât vom face față provocărilor digitale în mod mai rațional și selectiv, vom uh, uh, consolida ecosistemele de susținere a digitalizării cu mai multe locuri de muncă, cu creștere și cu stimularea competitivității. Uh, trebuie să fim atenți la punerea în executare, la uh, păstrarea competențelor în piața internă, să evităm o, fugă a creierelor, cum se spune. Programul se va baza pe infrastructuri de servicii digitale în cadrul programului actual al mecanismului Conectarea Europei și uh, se va concentra pe crearea de infrastructuri digitale pe scară mare pentru ca în toată Europa să se adopte soluții digitale inovatoare. Uh, sunt și aceste supercomputere, inteligența artificială și aici trebuie să acționăm în comun în toate aceste domenii și Parlamentul nostru a spus-o recent în raportul privitor la inițiativa europeană pentru computere, Uh, robotică, inteligența artificială și repet că ne preocupă faptul că resursele alocate politicii digitale de la bugetul Uniunii sunt insuficiente ca să aibă un impact real și în mod expres am recunoscut aici în Parlament că trebuie să impulsionăm economia europeană prin mai multe investiții în acest sector. Programul acesta răspunde cerilor noastre, de aceea îl privim cu satisfacție, însă trebuie să fim și atenți ca să fie un instrument simplu, transparent, inclusiv, care să promoveze piața internă integrată în cadrul digital în răspuns la necesitatea de a maximiza beneficiile de transformărilor digitale pentru toți cetățenii, administrațiile publice și firmele europene. În acest sens vom depune amendamente și vom contribui, sunt convins, uh, pozitiv la atingerea obiectivelor uh, care se definesc în această propunere. Mulțumesc! Thank you very much. And then for the ECR we... Mulțumesc frumos, domnul Cezac din partea ECR, dar uh, Dan Dalton ia cuvântul în locul lui. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, după cum ați spus, uh, vorbesc în uh, locul domnului Cezar. El vă uh, mulțumește pentru proiectul de aviz. Este de acord că programul Europa Digitală poate fi un instrument puternic pentru transformarea pieței unice digitale, însă proiectul de aviz nu atinge unele dintre punctele de interes pentru ECR, cum ar fi este foarte importantă clarificarea codependenței în finanțarea proiectelor um, în curs de dezvoltare. Din experiența de până acum cu programele gestionate la nivel european, se pare că continuarea finanțării la nivel centralizat din Uniunea Europeană prin programe cadru, cum ar fi Orizont 2020, s-ar putea să nu funcționeze în multe state membre care nu găsesc parteneri externi, resurse financiare sau chiar probleme de limbă. O mai bună informare privind povara administrativă și costurile de ajustare, mai ales pentru entitățile economice, este necesară. În ceea ce privește articolul articolul 5, nici textul comisiei, nici avizul nu definește libre, uh, bibliotecile de algoritmi. Conceptul acesta nu este foarte clar și atunci sugerăm o dezbatere în acest sens și adăugarea unei definiții. La articolul 6, pentru mai bună înțelegere obiectivelor, trebuie să se explice diferența dintre echipamentele și instrumentele de securitate cibernetică se pare că uh, se poate înțelege că cele două sunt același lucru și atunci trebuie să fim puțin mai preciși când facem referire la acești termeni, fiindcă se creează uh, proceduri diferite la nivel național în funcție de termen. Vis-a-vis -vis de articolul 9, acoperirea bugetului, domnul Cezac are îndoieli vis-a-vis de articolul 9, aliniatul 5, privind posibilitatea transferului de fonduri uh, din alocarea uh, statelor membre uh, pentru gestiune uh, partajată. Asta se poate realiza la nivel voluntar în cadrul statului, creând astfel reducerea fondurilor și o administrare partajată în favoarea unei variante nefavorabile. De asemenea, se vorbește despre folosirea acestor fonduri în beneficiul unui anumit stat membru. Articolul 20, o distribuție geografică echilibrată, asta este important, mai ales pentru noile state membre, care, a căror participare tinde să fie redusă, iar echilibrul geografic în distribuirea uh, acestor fonduri nu este asigurat altfel. Uh, în plus, domnul Cezac mai propune introducerea sinergiei și complementarității cu alte programe și fonduri europene în criteriile de acordare pentru a îmbunătăți eficiența cheltuirii fondurilor. Um, Acestea fiind spuse, domnul Cezac dorește să-i mulțumească raportoarei pentru proiectul de aviz și așteaptă să lucreze atât cu el cât și cu raportorii din umbră cu mare plăcere. Mulțumesc, domnul Lockegaard din partea ALDE, dar nu este în sală, așa și domnul Duron din partea verzilor, nici dumnealui nu dorește să intervină, așadar trecem direct la comisie. Domnul Vizatereva. Mulțumesc, doamnă președintă și mulțumesc raportorului pentru cât de rapid a lucrat la acest dosar, care face parte importantă din propunerile noastre privind CFM. Salutăm totodată opiniile raportorului și opiniile pe care tocmai le-am auzit aici vis-a-vis -vis de importanța programului Europa Digitală pentru construirea competențelor digitale în Europa și pentru consolidarea pe această cale a competitivității europene. Pe ansamblu, suntem foarte mulțumiți de reacțiile pozitive ale acestei instituții. Așadar, câteva observații în ceea ce privește amendamentele din raport și observațiile pe care tocmai le-am auzit. De exemplu, uh, extinderea uh, domeniului de aplicare pentru a acoperi uh, robotica, printre altele, cred că aici trebuie să spunem clar de la început. Programul s-a construit pe baza unui dialog extensiv și intensiv cu parlamentele naționale și cu alte state membre, și cu alți factori interesați și am identificat acele zone unde este necesară consolidarea competențelor europene. Și acesta este fundamentul pe care am um, elaborat cele cinci um, obiective. De asemenea, bugetul limitat, dacă comparăm uh, propunerea financiară cu investițiile făcute în alte părți ale lumii, Evident, trebuie să extindem, să fim atenți la extinderea domeniului de aplicare dincolo de ceea ce s-a propus, însă iau notă de faptul că este important să acoperim noile tehnologii care oferă noi posibilități, inclusiv uh, blockchain și acele distributed ledgers. Însă, programul așa cum este propus în, acto- în momentul de față acoperă deja aceste zone din punctul nostru de vedere. Aici, evident, trebuie să discutăm uh, pentru a vedea cum să incorporăm um, aceste blockchain uh, și distributed ledgers mai clar în uh, obiectivele propuse în prezent. Vis-a-vis -vis de robotică, de asemenea, cred că acea parte uh, este acoperită de obiectivul specific uh, al inteligenței artificiale. Cred că e vorba mai degrabă așadar de a clarifica ce presupune domeniul de aplicare. Apoi, uh, câteva cuvinte privind centrele de inovare digitală. Da, ele vor juca un rol foarte important uh, în punerea la dispoziție acestor capacități către IMM-uri, mediul de afaceri și administrația publică din toată Uniunea Europeană. Aici, așadar, sprijinim foarte mult și salutăm foarte mult uh, sprijinul pe care îl primesc aceste centre de inovare digitală. În sfârșit, uh, da, poate că nu dictăm uh, sistemele sau aranjamentele speciale pentru aceste centre. Câte vreme ele îndeplinesc criteriile din program, uh, există o independență destul de mare în ceea ce privește stru uh, stabilirea structurilor de um, administrare internă. Și, în final, vis-a-vis -vis de buget, m-aș mai vrea să spun Vis-a-vis -vis de ceea ce a spus reprezentantul ECR, dacă am înțeles bine, S-a spus că trebuie să avem grijă dacă se transferă resurse din uh, programe uh, de management partajat către uh, proiectul Digita Europa Digitală. Cred că depinde de la caz la caz. Se poate să fie circumstanțe speciale unde statele membre însele să nu aibă resursele necesare nici măcar cu ajutorul uh, resurselor din um, uh, terțe resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atunci poate fi util să profite de uh, programul Europa Digitală și de capacitățile pe care acesta le aduce. Mulțumesc frumos, așadar pentru abordarea foarte pozitivă pe care ați arătat-o vis-a-vis de acest program. Evident, suntem dispuși să discutăm în continuare vis-a-vis de următorii pași pentru a putea finaliza acest dosar cât mai repede cu putință. Mulțumesc, spune președinta. Domnule Danti, nu știu dacă mai aveți ceva de spus. Dacă nu, atunci pot anunța că termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 septembrie la ora 12. Acestea fiind spuse, putem să trecem mai departe la vot. Vom vota avizul privind propunerea de directiv, directivă pentru practici comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Raportul lui Marc Tarabella. Începem imediat cu voturile. Avem mai întâi compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm compromisul 1, spune președinte. Este evident că se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 143. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci verificăm amendamentul 143, vă rog. S-a închis votul și se respinge cu 15 voturi împotrivă și 12 pentru. Trecem acum la compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 166. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mergem la amendamentul 26. Cine este pentru? Pentru, așadar, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 26, așadar. S-a închis votul și se respinge. Trecem așadar la amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 229, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 230. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 258. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 287 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 287. S-a închis votul. Se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar, așadar verificăm 288, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 292 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Așadar, 292, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem apoi la amendamentul 293 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 299 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar, așadar verificăm 49. S-a închis votul. Se adoptă. Și amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou. S-a închis votul. Se respinge. Apoi, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 51, vă rog. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 69, zice președinta. Uh, compromisul 8. nu îl supunem la vot. Deci, într-adevăr, trecem la 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 82, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Așadar, verificăm amendamentul 82, partea a doua. S-a închis votul și se respinge. Trecem apoi la 81. Pentru, împotrivă, abțineri. Iarăși nu este clar, așadar verificăm 81. S-a închis votul. Se respinge. Trecem apoi la amendamentul 85. Cine este pentru amendamentul 85? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, dar cred că se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 14. Trecem apoi la amendamentul 87. Pentru 87 devine caduc. Atunci mergem la amendamentul 9. Pentru împotrivă abțineri se adoptă și vot final, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări raportorului, așadar, domnul Tarabela, doriți să luați cuvântul? Vreau să spun mulțumesc, să salut ambianța în care am lucrat, mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am lucrat extrem de rapid mai ales uh, să subliniez rolul lui Coralie de Ziro, asistenta mea și uh, să-i mulțumesc Alexandrei Leone pentru excelenta lor muncă și mai ales am făcut totul foarte rapid, pentru că trebuia să depunem un aviz pentru Comisia uh, pentru Agricultură, ceva legifera la 1 octombrie, deci s-a rezolvat. Uh, Um, un compromis nu e niciodată raportul la care visăm, dar am făcut cât s-a putut de bine, date fiind uh, opiniile divergente. Mulțumesc tuturor! Vă mulțumim frumos și dumneavoastră, spune președinta. Înseamnă că acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, Vă rog, spune președinta, examinarea proiectului de aviz privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Domnul de Denis de Jong este raportor, însă dumnealui m-a rugat pe mine să vorbesc în locul lui și asta voi și face. Raportorul dorește să spună următoarele. Dragi colegi, mai întâi Aș dori să-mi cer scuze pentru absența mea de astăzi. Avem uh, zilele de studiu ale grupului, așadar îi mulțumesc președintei pentru disponibilitatea de a-mi citi contribuția. Evident, voi ține seama de toate observațiile făcute în cadrul acestei reuniuni și aștept cu nerăbdare să discut cu colegii, uh, să discut ideile colegilor la reuniunile coordonatorilor. Acest subiect a fost deja discutat de numeroase uh, ori de Comisia IMCO și părem să fim cu toții de acord pe nevoia, uh, pentru nevoia de a găsi echilibrul corect. Pe de o parte, uh, este înfiorător cât de greu este să faci dreptate consumatorilor care au fost afectați de frauda producătorilor auto. Mă gândesc la cauza Dieselgate. Vrem însă, pe de altă parte, să evităm și uh, acel class action care uh, poate fi benefic pentru firmele de firmă și alte instituții comerciale uh, care nu vor decât să facă profit. Salut așadar principiile de bază ale propunerii Comisiei. Propunerea găsește echilibrul corect, facilitând reacțiunile reprezentanților fără să deschidă ușa practicilor abuzive. Este esențial ca doar organizațiile non-profit să fie entități majorități calificate. În raportul meu m-am concentrat pe mai multe puncte. În primul rând, aș vrea să vă asigur că formularea privind armonizarea minimă este clară ar trebui ca statele membre să poată întotdeauna să adopte sau să mențină dispoziții care sunt și mai favorabile consumatorilor. În al doilea rând, consumatorii trebuie uneori să aștepte ani de zile până primesc compensații, fiindcă au nevoie de ordine uh, ale instanței înainte să uh, poată uh, primi compensația. De aceea propun ca lansarea acțiunilor să poată începe chiar dacă decizia finală nu s-a luat încă. Astfel împiedicăm societățile să întârzie Uh, plata compensațiilor. De asemenea, nu sunt de acord ca în cazul daunelor mici uh, reparațiile să se facă în beneficiul consumatorilor individuali, deși Comisia sugerează că în acele cazuri beneficiile um, intereselor colective trebuie folosite pentru protecția consumatorilor în general, așa se poate crea o, un conflict de interese. O organizație consumatorilor care lansează o asemenea procedură poate să se pună pe ea în primul rând. Pe de altă parte, o sumă mică de bani poate fi o sumă mare de bani pentru alții. Prin urmare, cred că consumatorii trebuie să, primea, să aibă ocazia de a-și primi compensația indiferent de suma de care vorbim. Sunt ambivalent în ceea ce privește recunoașterea entităților ad hoc uh, create pentru revendicări specifice. Acest lucru se poate, uh, poate însemna într-adevăr o problemă a consumatorilor, dar pot avea și motive secundare și chiar dacă nu vorbim de organizațiile non-profit, ele își pot ajusta taxele astfel încât uh, să presupună și un interes uh, semicomercial. Am lăsat deocamdată opțiunea, dar sunt interesat să aud părerile colegilor în acest sens. În sfârșit, intenția mea este să obțin un uh, rezultat similar cu cel din directiva privind drepturile pasagerilor de tren, și uh, pentru că acolo, dată fiind poziția unanimă din comisie, eu am putut fi luat în serios în comisia TRAN. Să sperăm că vom face același lucru și aici. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu flexibil și o, să fiu feri, uh, o să-mi facă plăcere să fiu flexibil, dar și colegii trebuie să fie dispuși să găsească compromisuri oricând uh, părerile noastre uh, inițiale uh, sunt contradictorii. Contez pe uh, colaborarea voastră, vă mulțumesc pentru atenție. Iată, acestea sunt cuvintele lui Denis de Jong, raportor în acest dosar. Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor din umbră și din partea PP, domnul Schwab, vă rog. Yeah, thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Poate că înainte de a începe um, cu intervenția mea să salut uh, un grup de vizitatori de la Ministrul uh, Economiei din Baden-Württemberg și care cu siguranță vor fi interesați. Este un subiect interesant nu doar pentru economia din Baden-Württemberg, ci pentru economia europeană în general. Și acum, e totuși surprinzător că în anul 2013, dacă nu mă înșel, chiar Comisia Europeană propusese câteva elemente tocmai pentru a se asigura că un asemenea sistem, un asemenea sistem, mă scuzați, de protecție a intereselor colective ale consumatorilor să nu fie unul de care să se facă abuz. Asta uh, nu voiam, uh, nu voiam class action uh, pe model american multe salvgardări din anul 2013 nu se regăsesc în această propunere de directivă sau, nu știu, poate că se regăsesc, dar nu în aceeași măsură ca mai de mult și nu cum își dorește PP-ul. Și de aceea, cred că propunerea colegului De Jong, din păcate, nu este suficientă, fiindcă nu mai sunt incluse toate acele garanții din 2013, din textul de, de mai de mult. Și vreau să mai spun un lucru. Nici de cum nu ne dorim să fim într-o situație în care întreprinderile să investească mai mult, tocmai pentru a uh, se proteja în fața proceselor colective mai mult decât uh, în cercetare și inovare. Asta se întâmplă cel puțin în America, de teama față de procesele colective. Mereu trebuie să trăiască antreprenorii cu teama sau cu suspiciunea că se vor confrunta cu uh, solicitări uh, nejustificate, neloiale pentru a trebui după aceea să plătească foarte mult și, evident, totul cu prețul reputației. Asta nu înseamnă că trebuie să existe o justificare pentru faptul că consumatorii lezați să nu primească o compensație justă. Și de aceea PPE-ul spune foarte clar că trebuie să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți legislația europeană în așa fel încât consumatorii fizici sau chiar și întreprinderile să se poată sesiza în momentul în care constată că un produs nu corespunde standardelor sau este defect. De aceea, eu cred că avizul domnului de Jong este foarte important, însă, după cum i-am spus la Strasburg, domnul de Jong, el trebuie să fie mult mai precis, mai ales, de exemplu, articolul 4 ca raportor din umbră, vreau să vehiculez criterii foarte stricte pentru ce înseamnă qualified entity, entitate calificată. Este foarte neclar care este relația între entitățile uh, uh, calificate și rețeaua CPC. Dacă va exista această rețea, am convenit asupra ei în urmă cu câțiva ani, dar dacă ea nu este transpusă, atunci iarăși este o problemă. Am consolidat raportul doamnei Senalova în urmă cu câteva săptămâni, dar uh, acum nu înțeleg de ce vrem să creăm un alt sistem cu un alt nume. Ar trebui să fie o sinergie în momentul în care statele membre vor să utilizeze rețelele CPC și pentru această procedură. În al doilea rând, la articolele 5 și 6 trebuie să existe o reglementare clară de opt-in în așa fel încât să îi ajutăm pe cei care depun o plângere. Nu vrem să nu existe o calculare individuală a compensației. Și nu vrem să existe compensații care să nu meargă direct către un consumator, ci care să meargă către niște asociații, asociații care să se poată construi, de exemplu, ad hoc. În al treilea rând, e principiul the loser pays, perdantul plătește. El uh, trebuie să primeze în continuare, deci costurile trebuie suportate de acesta, de perdant. Și în al patrulea rând, avem articolul 7 cu finanțarea de către terți. E nevoie însă de clarificare aici. Trebuie să ne asigurăm că o finanțare prin terți nu este permisă și nu trebuie să tratăm alte compensații. Trebuie să rezulte doar o acoperire a daunelor care au apărut uh, la consumatori. Sper că astfel să fi trecut în revistă cele mai importante elemente. Mă bucur să pot discuta cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră pentru a aprofunda lucrurile. Dacă eu am înțeles bine, se dorește ca pe 22 noiembrie să putem vota aici. Sper să avem suficient timp în așa fel încât să dezbatem problema până atunci, căci eu cred că sunt riscuri cu propunerea de acum, riscuri care nu sunt evaluate la ora actuală suficient și ar fi dramatic pentru Europa să ajungem într-o situație care să fie mai grea, mai complicată și mai rea, mai proastă decât ceea ce avem acum în SUA, de exemplu. Mulțumesc! Mai avem două date. Mai întâi examinarea amendamentelor la următoarea reuniune de comisie în octombrie și apoi pe 21 noiembrie examinarea amendamentelor de compromis. Deci mai avem timp de discuție. De la SND e doamna Rozier, raportor din umbră, însă nu o văd în sală. Așa că trecem la domnul Sulic de la ECR. Vă rog. Vielen Dank. Ich habe auch meine äh, Ansprache vorbereitet. Mulțumesc, mi-am pregătisem și eu intervenția, dar domnul Schwab a spus aproape totul. Nu rămâne decât să fiu perfect de acord cu domnia sa. Vreau însă să fac trimitere la două aspecte. În primul rând, noi încercăm să venim cu reguli comune, unitare, pentru mai multe sisteme juridice în așa fel încât să obținem uh, un tot unitar. Vreau să spun că avem articolele 5 și 4 care sunt, în opinia mea, în contradicție. Articolul 5, 5 spune că aceste procese colective sunt posibile doar uh, ca un pas ulterior după o decizie definitivă în instanță. Când uh, se constată că ar fi fost vorba de aceste practici, de apoi, în același timp, articolul 4 spune că cele două momente pot merge mână în mână, în paralel. Deci nu că ar fi vorba de două demersuri care să survină unul după celălalt. Aș uh, cere să fim prudenți la cum formulăm lucrurile. Toate celelalte observații sunt de ordinul următor. În primul rând, sunt aproape similare cu cele al domnului Schwab și în al doilea rând le voi depune oricum în scris, căci sunt chestiuni de detaliu. Deci vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Van Miltenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte bine s-a spus uh, în textul comisiei când e vorba de milioanele de consumatori în plan global care, fiind dat că sporește digitalizarea și globalizarea, au, unde, au adesea probleme în calitate de consumatori. Dieselgate este, din punctul meu de vedere, un exemplu revelator. Consumatori de peste tot din lume cu sisteme juridice foarte diferite, cu niveluri diferite de protecție, au avut probleme. Este foarte bine că a găsit Comisia un echilibru în această propunere, în așa fel încât să ne îndepărtăm de situația americană. Ce se întâmplă cu întreprinderile? Și întreprinderile trebuie să știe unde se plasează ele și acolo este foarte important să punctăm uh, lucrurile corect. Și, de asemenea, cred că raportorul Denis de Jong în uh, proiectul său de aviz a menționat câteva subiecte importante pe bună dreptate. Sunt procedurile care nu ar trebui să dureze foarte mult și care nu ar trebui să coste inutil de mult. Este iarăși foarte important să existe coordonare în tratarea dosarelor, mai ales pentru că acum avem diferite sisteme naționale unde este, de exemplu, posibil următorul uh, scenariu, să existe uh, același caz și în țările de jos, deci este foarte important să existe coordonare. Dar trebuie să vedem cum stipulăm asta în uh, proiectul nostru de aviz, aviz IMCO. Și așa cum au spus antevorbitorii mei, cine sunt acele qualified entities, entitățile calificate? N-ar trebui să se facă abuz de dreptul la proces. Trebuie să preîntâmpinăm asta. Și mai am o întrebare către comisie. E vorba de uh, faptul că în anexa 2, Denis de Jong introduce tot felul de reglementări la care face trimitere și cât de departe se poate merge, asta e întrebarea mea, pentru că eu nu imaginez ca lucrurile să poată merge într-atât de departe cu toate uh, variațiile. Nu extindem domeniul de aplicare inutil. Vă dau un exemplu. Denis de Jong vorbește la anexa 1 de preluarea unei directive um, cu privire la la um, la anumite dispozitive, nici nu știu dacă își are asta locul aici, mi se pare că ne complicăm inutil. Uh, și uh, fiind dat că este vorba de un aviz, este foarte important să nu exagerăm și să nu uh, exagerăm cu domeniul de aplicare, căci altfel uh, este un text foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Zulo, de la EFDD. Grație, președinte. Când parliamo di... Eh, mulțumesc. Când eh, vorbim despre acțiuni colective, Cred că e foarte important ca ele să fie utile pentru consumatori. Abordarea raportului mm, cred că este bună în general. Se dorește o armonizare minimă, reguli minime egale în întreaga Europa. Cred că este un bun pas înainte. Din punctul nostru de vedere, ca să evităm situații în care să se producă abuzuri, să fie abuzat acest instrument, Sigur, sunt uh, binevenite uh, intervențiile asociațiilor de consumatori care să recurgă la aceste acțiuni colective, dar sigur trebuie să existe și garanții uh, ca acest lucru să nu devină un obstacol să primeze acolo alte interese. E necesar să avem transparență maximă ce privește gestionarea fondurilor din partea acestor asociații și un aspect foarte important pentru noi, ca instrumentul să fie util, e mm, posibilitatea de a uh, demara niște acțiuni colective înainte uh, de a exista sentința definitivă din partea unui tribunal. Asta folosește chiar și la obținerea uh, pronunțării unei sentințe de un anumit tip, pentru că dacă nu, riscul este să treacă timpul, Eh, pagubele să sporească și atunci instrumentul este golit de sens. Și pentru noi e la fel de important ca despăgubirile sau în fine, beneficiarii despăgubirilor să fie consumatorii, chiar dacă Uh, practic destinatarii sunt anumite persoane juridice, pentru că până la urmă uh, cine a avut de suferit de pe urma unui consumat, de, de pe urma unui uh, comportament ilicit, trebuie și despăgubit. Și despăgubirea trebuie să fie efectuată de cel care a uh, cauzat prejudiciu. E un, o directivă care uh, constituie un pas foarte important înainte pentru ca consumatorul să se bucure de mai multă protecție. Deci sper ca Parlamentul să reușească la trialog să uh, intre cu o poziție foarte solidă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei Europene, doamna Rodriguez Galindo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult raportorului și raportorilor din umbră care au uh, intervenit și care și-au manifestat angajamentul față de această propunere. După cum știți, Comisia își dorește foarte mult ca propunerea să fie adoptată înainte de sfârșitul acestui mandat. Este o propunere care ar avea beneficii enorme pentru consumatori și deci uh, este foarte importantă pentru noi. Apreciem așadar angajamentul manifest al Parlamentului. Apreciem foarte mult proiectul de raport și uh, faptul că uh, a fost înțeles obiectivul propunerii, să găsim un echilibru bun între interesul consumatorilor și interesul întreprinderilor. Vorbitoarea nu vorbește în microfon și deci nu se aude bine. De asemenea, dorim să vă spunem că mai târziu vom veni cu informații adiționale și pe parcursul lucrărilor. Deja, însă, pot să vă spun că Comisia a ținut cont de informațiile adunate în 2013 cu diferitele criterii și modalități pentru uh, procesele colective și am ales să ținem cont doar de câteva dintre aceste principii în funcție de ce era mai relevant și în funcție de experiența acumulată în statele membre în acest domeniu. Sunt state membre unde au fost uh, identificate criteriile care sunt mai relevante și mai interesante, fără a intra în detaliu, însă vă stau cu drag la dispoziție în bilateral. Permiteți-mi însă să vă spun ce... Um, să reacționez la comentarea din sală de astăzi cu privire la entitățile calificate. Am luat notă de îngrijorarea dumneavoastră. O îngrijorare manifestată oarecum și în termen general la Consiliu. Uh, ne gândim un pic. Vrem să propunem un sistem care să aibă toate garanțiile necesare, așa cum spunea adesea doamna Iurova, doamna comisar. Nu vrem un sistem care să ducă la uh, procese abuzive, nu vrem asta. E vorba de protejarea consumatorilor. De asemenea, am introdus mai multe garanții în propunerea noastră, inclusiv criteriul acesta de desemnare a entităților colective. Faptul că entitățile colective trebuie să fie non-profit, nu firme de avocatură care să facă un business din asta. Luăm însă notă de îngrijorare noastră și reflectăm uh, la ea și la alte criterii posibile. De asemenea, am luat notă de domeniul de aplicare al acestei propuneri, mai ales uh, cei la anexe și diferitele instrumente legislative comunitare la care se face trimitere acolo. Ce vrem cu această propunere? Să acoperim în primul rând toate posibilele încălcări față de legislația consumatorilor substanțiale, directivele pentru practice neloiale, directivele cu privire la contractele neloiale și apoi să includem și alte domenii legislative dacă uh, Există acolo prevederi relevante pentru relația dintre comercianți și consumatori. Fiecare act individual din anexă are în prevederile sale ceva relevant cu privire la obligația ă, ă, comercianților față de consumatori. De exemplu, un termen de ce informații să le pună la dispoziție. N-am să intru acum în toate detaliile, dar cu siguranță este un lucru pe care îl putem uh, finaliza în context bilateral. Nu astăzi, dar cu o altă ocazie am luat notă de câteva îngrijorări față de articolul 1 din propunere, unde e vorba de posibilitatea ca statele membre să mențină propriul lor mecanism vechi de reprezentare colectivă clarificăm cu drag asta. Obiectivul și sensul acestei propuneri este ca statele membre să implementeze măcar un sistem de uh, proces colectiv. Uh, Uh, acum sunt state membre unde, de exemplu, nu există niciun fel de reprezentare colectivă în instanță și noi dorim să corectăm asta. Dar sunt, sunt state membre care au deja sau uh, au în lucru uh, un asemenea sistem de reprezentare colectivă în instanță. Deci, unde există un asemenea mecanism deja, el poate fi menținut cu condiția ca el, desigur, să fie compatibil cu directiva căci noi nu vom uh, uh, împiedica să existe sistemele care funcționează deja. Mă voi opri acum cu comentariile, căci, doamnă președinte, vom avea ocazia să mai discutăm. Doresc însă la, la final și pe post de concluzie să spun că Comisia vă stă pe deplin la dispoziție pentru orice clarificare în fața Comisiei IMCO. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, spune președinta. Termenul de depunere a amendamentelor 26 septembrie la ora prânzului. Acestea fiind spuse, putem să încheiem uh, acest subiect de pe ordinea de zi și să trecem mai departe. Este vorba de examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis în ceea ce privește condusul autonom în transportul european, unde Domnul Cohn este raportor pentru aviz, dar domnul Danti îl înlocuiește astăzi, vă rog. Eu vorrei scuzare il colega Kuhn, che non è... Mulțumesc, domnul Kuhn, și vă rog să scuzați pentru că nu poate fi astăzi aici. Motivul este justificat și unul fericit pentru că a devenit tată acum doar câteva zile, deci cred că e important să-i trimitem și felicitări Uh, lui și familiei sale și uh, bebelușului. Deci m-a rugat să vă dau citire raportului sau uh, observațiilor sale în legătură cu acest dosar. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru cele 42 de amendamente depuse. E vorba de un aviz pentru Comisia TRAN care este cea de resort. Astăzi prezint amendamentele, prezint amendamentele de compromis, dar încă nu au fost discutate cu raportorii din umbră. Uh, uh, condusul, uh, conducerea autonomă, publică și privată, prezintă mari oportunități pentru viitor, dar trebuie să ne gândim la provocările și la posibile riscuri pe care le poate prezenta această conducere autonomă. Deci de aceea avem nevoie de un cadru juridic clar care să ajute consumatorii europeni să privească cu încredere această nouă tehnologie. Amendamentele se referă la o serie de puncte importante. Mai întâi de toate, cerem Comisiei o lege clară privitoare la accesul uh, datelor de bord. E important să asigurăm uh, celor uh, de pe piață accesul la datele de bord în mod echitabil și direct ca să se garanteze corectitudinea accesului Asta în plus ajută consumatorul pentru că e asigur o gamă largă de alegere între furnizorii cei mai de calitate. Apoi alte informații clare trebuie să se refere la modul în care datele personale ale uh, cumpărătorului sunt conservate. Vehiculele trebuie protejate împotriva unor posibile atacuri informatice, iar datele personale trebuie protejate respectându-se viața privată mai mulți colegi au subliniat uh, chestiunea responsabilității legale, juridice. E o temă foarte importantă în caz de producere de incidente. E necesar să avem un cadru juridic transparent și clar ca să se stabilească exact responsabilitățile și juridice și de asigurare. Amendatele de compromis se referă și la investiții care trebuie să fie mai mari și în ce privește conducerea autonomă și în ce privește cercetările privitoare la inteligența uh, artificială și etica. Aspectul etic e esențial pentru ca societatea noastră să poată accept, accepte conducerea autonomă. Uh, în legătură cu asta, Vrem să promovăm uh, campanii de sensibilizare pentru a consolida încrederea în această nouă tehnologie. Votul se va vota pe 11 octombrie și mă bucur uh, să, să pot continua uh, discuțiile cu raportorii din umbră până la acea dată. Mulțumesc! Very much and of course I would like to congratulate... Mulțumesc și vreau să felicit și eu pe domnul Con, spune președinta, pentru nașterea copilului său. Acum din partea pe pe domnul Ștefaneț este raportorul din umbră. Vă rog, mulțumesc doamnă președintă și mulțumesc și Mulțumim raportorului pentru documentul său, care este o bună bază de discuții. Am patru puncte. În primul rând, răspunderea, claritatea în plus și siguranța în legislația ce privește condusul, conducerea autonomă trebuie pusă în aplicare. E foarte important pentru dezvoltarea conducerii autonome. În al doilea rând, standardele internaționale, vreau să subliniez acest punct, trebuie dezvoltate standarde internaționale pentru a ne asigura că există respectarea și protecția datelor private când sunt utilizate în mod global aceste uh, vehicule autonome. Apoi, în al treilea rând, să vorbim despre noile infrastructuri, e important a sublinia că digitalizarea infrastructurilor uh, înseamnă că e nevoie de mai multe investiții pentru a putea contribui la mobilitatea uh, autonomă. Și, în al patrulea rând, cred că trebuie să vorbim și despre neîncrederea cetățenilor europeni uh, față de acest tip de conducere autonomă, pentru că încă este o problemă și atunci o campanie de sensibilizare ar crește încrederea cetățenilor. Mulțumesc! Thank you and for the ECR we have... Mulțumesc. Acum reprezentantul ECR. Ďakujem pekne. Teší ma, že s väčšinou pozmeňovacích návrhov. Domnul Sulin. Mă bucură faptul că majoritatea amendamentelor sunt mm, pozitive. Le accept și de, susțin mai ales pe cele care sublinează beneficiile conducerii autonome și fac apel la Comisie să creeze un cadru juridic uh, și de reglementare clar cât mai curând posibil pentru ca producătorii de autovehicule să investească uh, în acest uh, nou mod de crearea autovehiculor. E important să avem standarde internaționale, așa cum spune amendamentul 28 din partea PP și, de asemenea, Uh, un amendament își dorește să clarifice chestiunea responsabilității, amendamentul 26, tot, al, tot din partea PPE. Acum, uh, sigur, se poate ex- și exagera și sunt unele amendamente care uh, unele sunt aproape distractive. Amendamentul 10 din partea socialiștilor uh, solicită politici publice prin care să ne asigurăm că conducerea autonomă nu va duce la scăderea cererii în transporturile, pentru transporturile publice. În amendamentul 11 al verzilor se ocupă cu distorsionarea distribuției și consumului de bunuri, care ar trebui compensate cu mecanisme de susținere. Am avut uh, ceva similar uh, atunci când au apărut uh, mașinile, acum 100 și ceva de ani. Oamenii se temeau de primele automobile, oamenii se temeau că Ehm, nu, ehm, vor, nu se vor mai utiliza trăsurile trase de cai și știm cum a evoluat eh, situația. Sigur, e adevărat că acum eh, aproape nu se mai utilizează vehiculele trase de cai, însă autovehiculele au adus eh, multe ocazii noi și activități economice care nu ar putea fi înfăptuite fără ele. De aceea nu cred că ar trebui să ne temem de această nouă tehnologie și amendamentele 10, 11 și alte amendamente de acest gen ar trebui respinse. Consider că acest uh, tip de regulament uh, care își dorește o protecție suplimentară mm, uh, pentru datele de tip personal ar face dificil de adaptat această nouă tehnologie pentru că o povară reglementară suplimentară nu este atractivă pentru investitori care uh, nu ar uh, investi uh, prea mult în această nouă tehnologie. Mă opresc aici, vă mulțumesc. Thank you very much. And... Mulțumesc, spune președinta. Domnul Fament, din partea ALDE. Mulțumesc. Da, un foarte bun aviz din partea raportorului mm, și vreau să salut și ceea ce se stipulează cu privire la acceptanța în rândul consumatorilor față de consum, condusul autonom. Siguranța este aici un element cheie. Siguranță în sensul că trebuie să preîntâmpinăm accidentele și într-o perioadă în care mașinile autonome vor trebui să meargă pe șosete, șo, șosele, mă scuzați, sele unde lumea nu este obișnuită cu asta. Trebuie să începem cu cibersecuritatea, cu uh, Uh, problemele cibernetice și cu siguranța personală care trebuie protejată. De asemenea, doresc să menționez uh, amendamentele pe care le-am adăugat eu. Mi se pare că este foarte important să abordăm problemele de uh, comunicare. Consumatorul trebuie să știe de fiecare dată ce se întâmplă cu datele sale, cum sunt prelucrate ele în momentul în care se face comunicare, Iată o idee. Dacă există un dispozitiv care înregistrează datele în uh, vehicul, uh, cum este gestionat acesta? Cum preîntâmpinăm erorile umane? Când e vorba de condusul autonom, contează foarte mult cooperarea între statele membre. Acesta este farmecul abordării europene, să învățăm din experiența altora și în o ultimă observație, după cum a spus antevorbitorul meu, domnul Sulic, din când în când, atitudinea este defensivă a unor colegi. Mă uit la amendamentul 10. Ca și când condusul autonom ar fi un obiectiv în sine, ori condusul autonom ține de viitor, viitorul mobilității noastre – E vorba de a îmbunătăți fluxul de transport, a eficientiza lucrurile, a avea mai puține emisii, oamenii să poată alege. Iar mașinile autonome sunt și ele o parte integrantă a serviciului de mobilitate. E mai degrabă nu vorba de autovehicul în sine, ci de serviciul de a ajunge din punctul A în punctul B. Poate să fie dintr-un de la un oraș la altul, într-o regiune, dintr-o țară în alta. Facem asta de ce? Și asta o spun mai ales pentru colegii defensivi în amendamentele lor, pentru că trebuie privit totul ca fiind o șansă, o oportunitate, oportunitatea de a da o altă formă mobilității în Europa, de a o contura pe mai departe. Acceptanța în rândul consumatorului este foarte importantă, dar și uh, uh, siguranța. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dau acum cuvântul domnului Medi de la Comisia Europeană. thank you, uh, Madam Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, luările de poziție și, într-adevăr, ce s-a spus anterior uh, a exprimat foarte clar ce uh, provocări ne așteaptă. Pe scurt, pentru că s-au menționat mai multe chestiuni, aș vrea în primul rând să mă refer la problema răspunderii, responsabilității, la care s-a referit mai multă lume aici. Da, e un punct foarte important. Pentru uh, siguranța juridică, e pozitiv că avem acum deja un cadru juridic uh, care este gata uh, să uh, reglementeze asemenea chestiuni, de exemplu vehiculele cu motor și directiva acestora, însă Comisia lucrează în continuare la, prin două grupuri de lucru diferite, Uh, ca să se ocupe de toate potențialele probleme ce ar putea apărea în legătură cu responsabilitatea și facem și o revizuire a regulamentului general al siguranței, după cum a spus cineva aici. Și atunci uh, va fi o propunere de a avea o fel de cutie neagră ca la avioane, la aceste vehicule, pentru a se putea ști exact ce s-a întâmplat, în ce moment, în care condiții, uh, cine a fost de vină, mașina sau omul, deci, da, e un aspect important. Apoi, standardizarea internațională, într-adevăr, și ea e importantă și Comisia intenționează ca majoritatea standardelor legate de conducerea autonomă să le pună într-un context internațional, adică ONU și Comisia Economică a ONU pentru Europa, ar fi acest context. E important pentru că aceste uh, vehicule vor, se vor deplasa transfrontalier și și pentru industrie e important să existe un nivel de armonizare uh, pe scena internațională. Apoi, infrastructura, dar după cum știți, sunt uh, uh, luate în considerare mai multe mm, trasee, în fine, pentru moment sunt luate în considerare și tehnologiile Wi-Fi și 5G. Comisia mm, depune multe eforturi și bani cu un program pentru a susține, în general, această abordare chestiunea acceptării de către public e foarte importantă. Aici spune că considerăm că în Europa avem uh, un plus, adică avem un sistem uh, care e bazat pe omologare, adică un vehicul trebuie testat înainte de a fi comercializat și sperăm că asta va ajuta și pe cetățeni să aibă mai multă încredere în acest tip de autovehicule, pentru că Uh, siguranța lor e preocuparea noastră principală. Și de asemenea, aș dori să mai spun că în Europa avem șansa de a avea reguli foarte stricte în ce privește mm, protejarea vieții private, avem regulamentul general de protecție a datelor, avem uh, și preocuparea cibersecurității. Deja suntem uh, conștienți și de contextul internațional, suntem activi și la ONU în legătură cu dezvoltarea unor reguli pentru a uh, preîntâmpina ciberatacurile. Deci, S-a mai vorbit aici și despre accesul la datele uh, din autovehicul. E foarte important ca persoana aflată la bord să aibă de ales între mai mulți furnizori, pentru că cu conectivitatea se vor furniza mai multe servicii și da, uh, încercăm să lucrăm și la asta, să vedem cum să găsim un echilibru între, pe de-o parte, să ne asigurăm că vehiculul nu cade pradă hackerilor și despre asta vorbeam de, de asta vorbeam de cibersecuritate, dar să ne asigurăm și că în autovehicul se respectă dreptul de alege al consumatorului și uh, regulile competiției uh, echitabile. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Uh, se va uh, vota în uh, prima jumătate a lui octombrie. Acum trecem la ultimul punct de, de discutat pe ziua de astăzi. E vorba de un proiect de raport privitor la promovarea echității și transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online. Raportarea este Cristel Haldemus. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Ă, da, și mulțumesc că dați cuvântul în, și pot vorbi în limba daneză. Vă mulțumesc și pentru asta și vreau să vă spun că ne bucură propunerea Comisiei uh, pentru a avea mai multă transparență și mai multă echitate pentru consumatorii online și pentru intermediari online. În primul rând, considerăm că este momentul potrivit uh, ca să începem să avem o reglementare pentru platformele online și înainte de a vedea care sunt amendamentele pe fond, doresc întâi de toate să vorbesc despre calendar. Și din acest punct de vedere suntem foarte ambițioși. Vom încerca să îl și respectăm. Dar vom vedea ce se va întâmpla la negocierile cu Consiliul. Deci, da, avem ambiția să închidem acest dosar înainte de alegerile europene. Și atunci, pe 13 octombrie ar fi ultimul termen pentru depunerea amendamentului, deci uh, este în curând. Uh, ar trebui încă să se pronunțe deja până în 7 octombrie și asta este foarte dificil. Jurii pe 20 noiembrie, INTA pe 21 noiembrie, și o comisie pe 23 noiembrie. Așadar, sper să putem avansa cât mai rapid uh, posibil ca să ajungem uh, uh, rapid inclusiv la plenară. Astfel încât să putem, după cum spuneam, închide acest dosar înainte alegerilor. Acum, în ce privește aceste platforme digitale, platforme online, eh, ele mm, au o piață foarte mare și consumatorii eh, le preferă pentru a închiria un autovehicul, a face rezervare la restaurant, toate astea utilizând o platformă online. Poate și pentru că prețul e mai bun, dar nu numai. Uh, Așadar, aceste platforme online uh, ajung uh, la mai mulți clienți și în mod mai rapid decât uh, formele tradiționale de comerț. Însă, ca să existe și transparență, să existe și echitate, trebuie să impunem anumite condiții pe care să le respecte platformele online. Comisia, în propunerea sa, uh, se referă tocmai la această transparență și la echitate și pentru intermediari, pentru platformele online și în uh, legăturile dintre platformele online și consumatorii uh, de tip comercial. Uh, mai întâi de toate vreau să vorbesc despre transparență și uh, pe transparență m-am concentrat în amendamentele pe care le-am depus. Uh, 24 și 28, mai ales. Uh, și acolo mă opresc uh, la termenele contractelor, la condițiile contractuale. Aici, uh, deci nu e nevoie doar de transparență, ci și de echitate și de proporționalitate. E important să definim bine aceste aspecte în regulament. Apoi m-am gândit și la posibilitatea de a avea o listă a practicilor uh, neloiale sau ilicite, dar asta e foarte dificil, mai ales într-un domeniu care se dezvoltă și evoluează atât de rapid. Mai degrabă am putea scrie acolo că aceste practici trebuie să fie echitabile și proporționale. Apoi, uh, dacă scriem în articole că aceste, că ă, termenele, termenii și condițiile contractuale trebuie să respecte principiile echității și proporționalității, cred că e foarte important. Pentru mine e un element de bază și consumatorii ă, da, într-adevăr doresc să utilizez aceste platforme, dar trebuie să ținem cont de actorii mai mici de pe piață care adesea Uh, practic uh, nu uh, pot să-și impună voința în fața acestor contracte, deci li se impun condiții pe care ei trebuie să le accepte. De exemplu, un uh, utilizator al unei platforme care dorește să este în vacanță și dorește să închirieze un autovehicul și în ce privește website-urile de închirieri de mașini, vedem că nu, e, nu se oferă doar posibilitatea de a, de a chiria o, o mașină, ci se oferă și un contract de asigurare, ceea ce e important pentru consumator, dar acest contract trebuie să uh, se uh, supună unor uh, legi clare și adecvate. Deci trebuie să clarificăm care sunt termenii și condițiile contractuale. Asta încerc să fac cu amendamentul 38 la articolul 5. Uh, A. Iar uh, apoi e important pentru firmele care utilizează platformele online. E important uh, ca la utilizarea acestor servicii să, fie clar, să le fie clar care sunt canalele de distribuție, pentru că astăzi nu există această claritate în toate platformele, atunci trebuie să Uh, știe toată lumea exact care sunt canalele de distribuție um, um, care sunt utilizate la alegerea unei anumite platforme. E vorba de articolul 3. Apoi uh, mă ocup și de alte aspecte care uh, au de-a face cu modul în care se face o alegere, uh, Uh, care trebuie să se facă în condiții echitabile dacă se comercializează un produs pe o platformă online. Asta este important, mai ales uh, atunci când se face o selecție automatică și atunci și alegerea unui anume produs se face în mod automat. Pe platforme, consumatorii și consumatorii de tip comercial uh, trebuie să aibă posibilitatea de a putea într-adevăr să aleagă un produs și să nu fie direcționați în mod automat spre achiziționarea doar a anumitor produse. Amendamentul 39, articolul 6. Apoi uh, mă ocup și de un alt aspect uh, a fost dificil să înțeleg cum să reglementăm acest aspect. Încerc să-mi prezint poziția în mod clar. Noi știm că există anumite platforme online care, pe baza datelor care sunt introduse de către firmele care utilizează aceste platforme pentru a-și comercializa produsele și serviciile, fără uh, știința acestor uh, firme, utilizează datele respective și sunt produse, sunt servicii care se vând foarte bine. Și atunci, uh, acum nu știu dacă se pot interzice practicile de acest gen, dar pentru o firmă care recurge la serviciile unei platforme online, trebuie să fie clar că întotdeauna are posibilitatea de a spune da sau nu la transmiterea propriilor date către o parte terță. Date cum ar fi marca unei anumite firme sau uh, alte date aparținând uh, respectivei firme. Uh, și dacă e să mă gândesc și la discuțiile demarate în ultimele săptămâni de către doamna comisar pentru concurență, doamna Festager, în ce privește funcția dublă a platformelor online, Cred că, da, e bine să tindem spre mai multă transparență, însă trebuie să vedem dacă o platformă uh, face și livrarea produselor sau nu. Deci utilizarea datelor uh, Uh, unei părți terțe este și ea foarte importantă. Deci, uh, transmiterea acestor date către o parte terță se poate produce doar dacă firma care recurge la serviciile unei platforme online își dă consimțământul anterior. Și, pe scurt, încă câteva aspecte Uh, un uh, lucru subliniat de comisie, e vorba de sistemul uh, de mediere la niveluri multiple. Cred că este foarte oportun să existe, o să existe posibilitatea unei medieri în situații în care există contracte de acest gen sau în care se uh, efectuează o vânzare sau o cumpărare de bunuri sau de servicii, dar toate acestea trebuie să se facă cu bună credință. Deci, nu cred că e bine Uh, să ajungem într-o situație în care o platformă să facă obiectul unui număr uh, infinit de reclamații și nici măcar o autoritate nu are timp să trateze toate cele reclamații. Deci baza trebuie să fie bună credință. Nu știu dacă am găsit formularea corectă, dar am încercat prin amendamentele mele să, mele să mă ocup și de acest punct. Apoi Comisia Comisia a propus înființarea unui observator, un grup de experți care să monitorizeze evoluția digitală a platformelor online. Cred că este o sugestie foarte bună și consider că și Parlamentul European însă a trebuit să aibă posibilitatea de a se implica în activitatea acestui observator. Deci eu propun ca acest observator să aibă o legătură directă cu acest regulament și nu doar să fie înființat printr-o decizie autonomă a Comisiei, așa cum adesea face Comisia Europeană. Așadar, trebuie să figureze în regulament și acest observator. Aspectul pozitiv al regulamentului e că E vorba de un cadru în care putem uh, interveni în mod uh, determinat, pentru că astăzi uh, vedem că mm, în acest mediu sunt practici absolut inacceptabile și poate cu acest regulament uh, reușim să reglementăm Uh, lucrurile și să eliminăm unele practici uh, ilicite. Sigur că pot apărea noi practici care să nu fie prevăzute în regulament, de aceea e important acest observator. Așadar, am făcut o propunere ca să figureze acest observator în amendamentul respectiv, e amendamentul 41 la articolul 13a Apoi, toate statele membre trebuie să înființeze un organism uh, competent pentru a garanta aplicarea corectă a regulamentului. Articolul 12 și uh, amendamentul 64. Par, ba nu, 46, de fapt, mă scuzați, uh, spune deputata. Am uh, constatat că în propunerea sa Comisia Europeană afirmă că trebuie să poată figura o clauză între paranteze, cum să spun așa, când e vorba, de exemplu, când e vorba de uh, furnizarea de câte o platformă de bunuri și servicii care nu pot fi uh, oferite de alte uh, website-uri sau uh, platforme digitale. În Statele Unite acest tip de clauză a fost interzis, dar eu cred că este o clauză care trebuie introdusă în Uniunea Europeană. Poate o vom putea face doar peste câțiva ani când se va uh, revizui această legislație. Însă, în acest moment ar trebui, am putea măcar să monitorizăm evoluția situației și întâi de toate să ne ocupăm de problemele uh, cele mai actuale. Așadar, uh, este uh, important uh, totdeauna când adoptăm o nouă legislație să fim foarte precauți, trebuie să fim atenți și uh, la faptul că ne dorim mai multă echitate și transparență în acest cadru al platformelor online. Și o ultimă observație în legătură cu uh, poziția în clasament, rankingul. E foarte important să existe transparență și în acest domeniu. Uh, Însă am dubii în legătură cu propunerea Comisiei. Nu știu dacă ea e în stare să garanteze transparența în ce privește poziția în clasament. E acolo o serie de criterii pe care trebuie să le respecte platformele online, dar nu apare foarte clar dacă într-adevăr se va putea garanta transparența. Deci aici trebuie să fim atenți. Avem un exemplu care poate fi dat uh, dacă astăzi cineva recurge la o platformă online uh, pentru servicii de cazare și există niște parametri de transparență care intră în joc, uh, e vorba acolo și de mm, uh, acest criteriu al poziției în clasament și atunci asigur că clienții vor prefera Uh, să recurgă la un hotel de top și atunci trebuie să fie transparență în toate criteriile prin care se determină poziția în uh, acest clasament. Cam asta ar fi în legătură cu observațiile mele față de amendamentele pe care le-am depus. Acum, cu mare interes, voi asculta propunerile colegilor și sper că vom reuși să avem un raport foarte echilibrat pentru că este timpul să reglementăm și acest sector al platformelor online, uh, sector foarte important pentru consumatorii europeni, dar mai ales pentru firmele noastre care utilizează platformele online ca să-și ofere propriile bunuri și servicii uh, spre, în beneficiul pieței interne care nu poate să rămână la domeniul analogic și sunt convinsă că astfel ne face contribuția la o mai bună funcționare a pieței interne. Mulțumesc! Mulțumesc frumos din partea PP. Îl avem pe domnul Juver ca raportor din umbră, dar nu este prezent. Așa că trecem la ECR sau nu îi dau cuvântul lui Andreas. Îmi cer scuze că iau cuvântul din nou în numele altui coleg, dar acesta este rolul meu astăzi și Filip mi-a dat o notă pe care să o prezint în numele său. De fapt, în primul rând, ar trebui să-i mulțumesc lui Cristel Șaldemoze, ca raportoare, pentru proiectul excelent, pentru propunerea excelentă de raport, pour l'excellent projet de raport în franceză, spune vorbitorul, se susțin, uh, Filip susține evident propunerile excelente făcuse, făcute de doamna moze Cu toate acestea, domnul Pepe pune în discuție uh, problema că toate aceste propuneri care vizează platformele în general nu vor oferi cu adevărat o soluție tuturor problemelor de pe piața existentă și așadar va trebui să ne întrebăm dacă nu ar trebui mai degrabă să privilegiem o abordare mai degrabă sector pe sector și nu una universală care să acopere tot genul de platforme. Însă, Philip Juvin uh, salută uh, propunerea Comisiei vis-a-vis -vis de raportul său anterior privind platformele online, însă regretă că această propunere nu este suficient de ambițioasă. Potrivit lui Philip Juvin, trebuie să acționăm pentru a uh, proteja mai bine întreprinderile în fața uh, giganților online, care beneficiază adesea de avantaje concurențiale și ar trebui să limităm posibilele efecte de blocaj. Cred că suntem pe aceeași uh, uh, lungime de undă cu raportoarea și trebuie să vedem cum să facem astfel încât uh, propunerea Comisiei Europene să fie cât mai bună cu putință. Vis-a-vis -vis ceea ce s-a întâmplat în alte sectoare, cum este alimentația, știm că măsurile voluntare și coreglementarea au limite. Trebuie așadar să fim mai ambițioși și să propunem, de, de exemplu, uh, ghiduri de uh, practici uh, neloiale interzise, conform lui Filip Juvan. Și ar fi plăcerea noastră să continuăm lucrările cu doamna Șaldemoze și cu ceilalți colegi raportor din umbră pentru a găsi propuneri care să stabilească și mai clar soluții la problemele pe care le avem în momentul de față cu platformele care funcționează pe piața europeană. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, îl avem pe Dan Dalton, însă m-a rugat să citesc eu ceva în numele lui. Dan îi mulțumește raportoarei pentru proiectul de aviz, un punct de pornire util privind uh, Um, eforturile noastre vis-a-vis de platformele online. Este important să uh, subliniez, subliniem faptul că vorbim uh, de mediul de afaceri și nu de relația uh, societate-consumator în acest dosar. Trebuie așadar să stabilim un prag mai înalt care să reflecte echilibrul de puteri. În al doilea rând, avem în prezent discuția privind propunerea Omnibus, unde Dan este raportor. În acea propunere, anumite elemente ale relației dintre o piață online și consumatori sunt deja acoperite, în special îmbunătățirii ale transparenței vis-a-vis -vis de uh, entitatea cu care interacționează consumatorul pe o platformă și prezentarea informației. După părerea lui Dan, este important să nu se amestece inutil cele două propuneri. Fiecare are un public specific, țintă și informațiile trebuie adaptate ca atare. Un alt domeniu unde există o suprapunere cu alte uh, texte legislative, se referă la uh, reparațiile colective. Dan nu este încă convins de nevoia acestei dispoziții, însă, deși aceste dispoziții pot fi și ele adaptate la public, măsurile uh, elementare de siguranță trebuie să apară și în acest regulament ca și în celelalte. Mai um, la nivel general se dorește evitarea situațiilor care să să submineze secretele comerciale. Sursa specială a unui algoritm nu este foarte diferită uh, de sursa specială a ketchupului Heinz, de exemplu. Uh, Așa cum uh, descrii ingredientele unui ketchup, nu, asta nu înseamnă că ofer și rețeta. Trebuie să ne asigurăm că nu mergem prea departe în această direcție, pentru că astfel am submina Europa ca loc unde piața digitală și inovarea online sunt încurajate. Dan așteaptă cu interes să lucreze cu toată lumea pe acest aviz. Așteaptă de asemenea și reuniunile următoare și depunerea de amendamente. Apoi, din partea uh, ALDE, o avem uh, pe Dita Cearanțova, dar domnul Silicovici ia, locul, ia cuvântul în locul său. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Cearasnă v-aș cere uh, scuze că nu a putut să ajungă la timp, dar mi-a dat mie această poziție. Salută raportul și faptul că este un regulament orizontal care stabilește principii generale de transparență, respectând totodată libertatea de contract și limitându-se la ceea ce este absolut necesar. Dacă Comisia consideră când sunt necesare texte legislative specifice, e cu siguranță Comisia le va propune. Însă, acest regulament nu este locul în care să rezolvăm conflicte dintre mari jucători de piață în sectoare specifice. Din motive de timp, uh, doamna nu va ridica doar anumite îngrijorări, dar asta nu înseamnă că ea respinge raportul în general, pentru că îl consideră Bun. Apoi, ea nu consideră că nu este corect să se adauge declarații politice care nu au niciun efect asupra textului. Apelul la legislație suplimentară din amendamentul 3 chiar dacă spune unde și când, e vorba doar de o declarație politică. De asemenea, în amendamentul 23 who, uh, angajatorul, cine este un angajator, angajatorul nu are nicio legătură cu prezentul regulament, ci din nou este doar o declarație politică fără rezultate practice prin includerea sa. În ceea ce privește articolul al treilea, el ALDE pune în discuție nevoia schimbărilor administrative. Există riscul ca platformele să cheltuie foarte mult pentru aceste schimbări pentru alte schimbări decât cele necesare din motive juridice, o uh, reacție rapidă poate fi necesară și atunci trebuie să existe excepție de la această regulă. Suntem însă de acord cu raportorul. Dacă continui să folosești o platformă, asta înseamnă că accepti în mod activ modificarea termenilor. Vis-a-vis -vis de articolul 3, ultimul punct uh, spune că limbajul corect al textului trebuie să fie simplu și inteligibil și de asemenea clar și neambigu. Uh, neambigu. Cuvântul neambigu este el în sine neambigu. Această problemă a fost deja ridicată în Consiliu și ALDE este de acord cu președinția austriacă în acest sens. Articolul 4. Vrem ca numărul de cazuri să fie abordat. Pentru platformele mari vorbim de sute de cazuri pe zi, dată fiind modificarea um, directivei MDSS privind uh, drepturile de autor, acest număr va crește și mai mult. Am dorit o procedură în doi pași, o declarație generală urmată de o declarație detaliată, dacă se solicită. Adevăratele societăți vor solicita acest al doilea pas și uh, platformele trebuie să-l ofere imediat. Însă el oferă, el uh, scutește detaliile, uh, îi scutește detalii pe cei care nu sunt interesați. Uh, Vis-a-vis -vis de articol 5A6, ALDE trebuie să vadă ce înseamnă serviciile, um, serviciile auxiliare, dar deocamdată nu exprimă o părere în acest sens. Vis-a-vis -vis de articolul 7, trebuie să vedem dacă acest lucru va face parte fixă din termeni și condiții sau o clauză cu opt-in și opt-out. Dacă este o clauză fixă, e în regulă, dar în practic asta nu schimbă nimic. Articolul 10. Aici salutăm abordarea raportorului, deși ALDE își dorește uh, cifra de 50% ștersă cu totul. Raportarea însă a făcut pași buni. Trebuie să ne amintim faptul că utilizatorul e uneori mai mare decât platforma. Companiile aeriene, de exemplu, sau micile agenții de um, voiaj. Nu știi clar cine este partea mai mare și cine este partea mai mică. Uh, ALDE susține ideea um, reparațiilor colective, dar cu măsuri de siguranță, considerând că statele membre pot face parte din aceste măsuri de siguranță. Apoi, în ceea ce privește articolul 14, ALDE așteaptă să discută uh, mai în detaliu care este beneficiul creării unui observator în locul unui grup de experți și este interesată de părerea Comisiei în acest sens. Dieter dorește să mulțumească din nou raportorului. Grupul nostru va depune uh, o întreagă serie de amendamente, dincolo de cele ale uh, raportoarei, dar credem că putem ajunge la un compromis. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Giulia Reda, din partea verzilor acum. Mulțumesc frumos! În primul rând, mulțumesc raportoarei pentru un uh, proiect de raport excelent. Cred că este un text legislativ important și trebuie să îl adoptăm cât mai repede cu putință. Sunt de acord cu ceea ce spune domnul Dalton, să asigurăm o coerență între uh, acest text și uh, noul uh, text pentru consumatori, astfel încât aceiași, aceștia să se bucură la, uh, de aceeași transparență ca și un utilizator al uh, mediului economic, dar în niciun caz de mai puțină transparență. Prin urmare, în ceea ce privește protecția utilizatorilor de afaceri împotriva blocării arbitrare a conturilor, aici trebuie să um, includem și utilizatorii care nu sunt societăți comerciale, ceea ce deocamdată nu este cazul. Totodată trebuie să lucrăm puțin mai mult la definiții pentru a ne asigura că acestea chiar au sens Uh, doar faptul că repetăm că um, este o propunere pentru mediul de afaceri sau între mediul de afaceri și platforme nu este suficient, pentru că uneori ajungem să excludem situații pe care nu le dorim excluse. Să vă dau un exemplu. În definiția platformelor respective, este un criteriu necesar ca ele să permită utilizatorilor economice să of- economici să ofere bunuri și servicii consumatorilor. Aici sunt excluse uh, platformele uh, de tip peer-to-peer, cum este Airbnb, dar și platforme care oferă uh, relații business-to-business -business, între societăți comerciale, așadar, unde utilizatorii economici oferă bunuri și servicii altor utilizatori economici. Nu știu exact dacă aceasta este intenția. De asemenea, definiția corporate website users, utilizatorilor de site-uri uh, corporative se referă la orice persoană juridică sau legală care folosește website-uri, dar doar atunci când oferă bunuri sau servicii consumatorilor în scopuri ce au uh, legătură cu domeniul în care activează. De exemplu, când eu ca politician am un website, eu îl folosesc în relație uh, cu uh, domeniul meu, cu profesia mea, dar eu nu ofer bunuri sau servicii consumatorilor. Așadar, eu nu aș avea dreptul să aflu care sunt criteriile de um, clasificare. Deci lucrurile nu par să fie gândite până la capăt. Apoi, în definiția clasificării, ranking, uh, se vorbește despre motoare de căutare ca site-uri de indexare pentru consumatori, dar de fapt uh, motoarele de căutare nu fac această distinție. Nu fac un tip de indexare pentru consumatori și un alt fel de indexare pentru altcineva. Mi-e teamă așadar că această distinție între um, operatori economici și consumatori din definiții nu este făcută foarte clar și poate duce la probleme în momentul aplicării în practică. Cred că dispozițiile privind uh, clasificarea uh, vis-a-vis -vis de motoarele de căutare sunt într-adevăr utile, însă, spre deosebire de ce a spus domnul Dalton, uh, eu cred că excluderea protecției secretului profesional, care este deja inclus în articolul 5 aliniatul 4, ar uh, goli de sens întregul uh, articol, în loc să zic că nu merge prea departe. Deci, articolul 5 introduce câteva obligații de transparență privind clasificarea, iar în ultimul aliniat spune că, pentru a respecta aceste cerințe, platformele nu trebuie să fie obligate să dezvăluie secrete profesionale conform, definite conform conform directivei privind secretul profesional. Vă încurajez să citiți definiția din acea directivă, pentru că acolo se spune că un secret profesional este ceva ce platforma a încercat să țină secret și dacă ar deveni public, ar cauza platformei daune financiare. Deci, practic, totul este secret profesional dacă aș avea platforma. De exemplu, informațiile uh, că scade automat în clasificare orice uh, concurează cu propriul uh, produs, poate fi un secret profesional. Deci, excluderea uh, în acest fel a secretelor profesionale fără a asigura o protecție pentru dezvăluirea legală face ca întregul articol 5 să fie inutil în practică, fiindcă platforma în sine este cea care decide ce este și ce nu este secret profesional. Evident, aici e nevoie de o um, finisare a textului. Înțeleg, da, că platformele nu vor să-și dezvăluie algoritmii, dar eu nu cred că ar trebui să facă asta oricum, potrivit articolului. Uh, dar trebuie totodată să ne asigurăm că informațiile dezvăluite privind clasificarea sunt cu adevărat utili, uh, utile uh, operatorilor economici sau utilizatorilor. Așadar, poate ar fi bine să vedem și alte căi de a furniza uh, informații privind clasificarea dincolo de parametri, cum ar fi informații statistice privind uh, rezultatele motoarelor de căutare, de pildă cred de asemenea că trebuie să ne gândim întotdeauna că, deși în general acest text legislativ are ca scop reglementarea situațiilor cu platforme mari și uh, utilizatori economici mici și sunt de acord cu raportarea că trebuie incluse criterii de echitate, poate fi și invers. În unele cazuri, de pildă când vorbim de procedura de mediere, este logic să existe ceva măsuri de siguranță. Însă, vis-a-vis -vis de articolul 8, privind uh, restricțiile și oferirea de condiții diferite prin alte uh, mijloace, acest articol ar trebui consolidat mai mult. Sigur, trebuie să in, uh, permitem statelor membre să facă interdicții acolo unde se poate și ei aleg. Însă, dacă Uh, facem asta, putem să spunem mai mult decât uh, transparență, să spunem că ele trebuie să se limiteze la ce e necesar și proporțional, de pildă. În mod normal, platformele online trebuie să facă afaceri oferind un serviciu consumatorii și operatorilor economici, uh, aducându-i la oaltă, asigurându-se că unii se găsesc pe ceilalți și așa mai departe, dar ele nu trebuie să se bazeze pe o relație privilegiată pentru societățile care plătesc sau pe priorități securitizarea propriilor servicii și produse, pentru că asta e de fapt reclamă și atunci pentru reclamă trebuie să avem regulamente mai stricte decât uh, în această propunere privind platformele în general. Prin urmare, în mare parte sunt de acord cu ideile prezentate de raportoare uh, și o să intervin cu um, uh, finisări ale definițiilor, mai ales pentru a mă asigura că nu există um, goluri între această propunere și propunerea privind uh, transparența. Mulțumesc, domnul Zulu, din partea FDD. Prima tutto fac și complimenti la relatrice. Mulțumesc în primul rând felicitări raportoarei. Sunt de acord cu poziția acesteia în general Vorbind de reglementarea activității platformelor online, cred că e foarte important să definim domeniul de aplicare, sfera de aplicare care să facă ca această legislație să se poată aplica tuturor platformelor online, pentru că e o panoramă foarte diversă. Aici trebuie să spun că astăzi furnizorii au servicii din ce în ce mai uh, variate către consumatori și nu mai sunt relații contractuale clasice Ehm, sau ehm, în contrapartidă să oferă accesul la date, de exemplu. Deci trebuie să ehm, ținem cont de acest criteriu pentru că nu adesea se încheie un contract între furnizor și client, că dacă ne concentrăm doar asupra ofertei de bunuri și servicii pentru consumatori, poate reușim să acoperim o gamă mai vastă de mm, servicii, pentru că riscul ar fi ca uh, unele platforme care fac rezervări de camere de hotel să fie incluse în acest regulament, dar alte platforme prin care se face schimb de apartamente să uh, iasă din sfera de aplicare a acestui regulament. A spus de mai multe ori că e foarte importantă transparența, pentru că cetățenii trebuie să aibă încredere în sistemul online, ca acesta să se uh, dezvolte și să crească constant. Așadar, pentru o mai mare transparență, credem că e necesar să se indice mai precis care sunt parametrii care acționează în legătură cu poziția în acel clasament uh, uh, al unui, conform căruia uh, ești găsit într-un motor de cercetare. Deci asta și cu respectarea secretului firmei, dar apoi dă posibilitatea firmelor să se dezvolte. Și tot uh, referindu-mă la transparență, criteriile uh, de poziționare pe listă nu trebuie să fie discriminatorie sau să favorizeze pe unii în detrimentul altora. Și încă două observații. În primul rând, interzicerea celor clauze de paritate, cum le-am numit noi, deci uh, imposibilitatea de a oferi servicii la costuri inferioare în afara platformei. În Italia, această practică este legală, deci nu suntem de acord uh, cu schimbarea acestui sistem, pentru că consumatorii ar avea o posibilitate în minus. Deci o limitare Uh, și a celor care oferă servicii și pentru cei care oferă serviciile. Și încă o observație. Piața uh, internetului este în continuă evoluție și știm că din ce în ce mai mult se pune accentul pe uh, posesia datelor. Deci noi dorim ca cei care generează date de pe urma utilizării aplicației să poată să rămână în posesia acestor date. Uh, astfel încât și pe viitor să fie în posesia acestor date și dacă doresc uh, să le uh, transmită altora, să o facă, dar doar oferind cu propriul consimțământ, ca astfel să se îmbunătățească întreaga gamă de servicii online. Mulțumesc! Thank you very much and then finally we have... Mulțumesc frumos și în sfârșit domnul Danti. Grazie Presidente, ora intervengo a nome mio, ecco, quindi per la prima volta stasera parla su questo tema. Che... Mulțumesc acum vorbim, vorbesc non nume propriu, credo că è un temă foarte importantă. Bene, păi, mă mulțumește foarte mult că colegul de la 5 stele din Italia vorbește de transparență în plat, uh, transparența platformelor. Aș vrea să fie transparente și platformele partidului său. Că partidul uh, său care încearcă acum să controleze politica italiană. Mă rog, asta e o, chestiune ce ține de politica internă. Dar dați-mi voie să spun că grupul nostru vede cu ochi bun această propunere a Comisiei și suntem mulțumiți că în sfârșit, iată, intrăm în detaliu într-o temă atât de importantă ca aceste platforme să acționeze mai responsabil. Știm că cu toată această revoluție digitală, platformele sunt o mare oportunitate pentru piața unică, pentru cetățeni, dar ele au nevoie de un sistem de reglementare care să evite apariția de asimetrie, așa cum avem astăzi, între platforme și uh, firmele care uh, desfășoară activități pe aceste platforme. Cred că pot fi de acord uh, cu faptul că obiectivul propunerii este să reducă dependența firmelor de aceste mari platforme. Mai spun că Vreau să felicit pe doamna Scaldemuse, pe doamna raportoare, care a făcut o propunere foarte bună și o foarte bună, un foarte bun punct de plecare. Vom depune mai apoi și amendamente uh, și subsemnatul, dar și alții din grupul meu și vom contribui la îmbunătățirea propunerii comisiei Vreau să spun că suntem de acord în tot ce ține de informații, de transparență, pe care, teme pe care le subliniați, dar uh, m-aș opri la câteva puncte pe care cred eu uh, că le-am putea insera în text, voi depune amendamente. E vorba și de valorile făcute atunci când am fost raportor în legătură cu economia colaborativă, raport de propria inițiativă al Parlamentului, Transparența acestui ranking e unul din punctele esențiale și am afirmat asta în repetate rânduri aici la Parlament. Acum avem articolul 5, putem lucra la el. E important să existe această transparență. În al doilea rând, trebuie să garantăm și să favorizăm portabilitatea datelor, deci caracterul portabil al datelor și, și acest, acest, din acest ranking, deci clasamentul în uh, motorul de căutare, pe ce poziție apari uh, ca rezultat a unei căutări. Deci, uh, sigur că cineva trebuie să poată, dacă se transferă pe altă platformă, să beneficieze uh, de bunele reacții pe care le-a avut fiind activ pe o primă platformă. Asta ar garanta o mai bună concurență între platforme și ar garanta faptul că firmele nu depind doar de platforme, ci pot să-și construiască o reputație uh, portabilă, ca să spun așa, care să țină cont de întreaga lor muncă și apoi articolul 8 la care s-au referit uh, colegii, adică să se introducă o dispoziție armonizată prin care să se interzică uh, acele uh, clauze uh, de disparitate despre care au vorbit alți colegi, uh, despre care în Italia este legal, dar este un aspect foarte important de reglementat uh, pe plan european. Și vreau să susțin ce spune Cristel în legătură cu calendarul Cred că nu trebuie să scăpăm ocazia asta și să încheiem munca în actuala legislatură, poate inclusiv împreună cu Consiliul, pentru că cred că munca noastră ne va permite să ajungem la un compromis bun datorită muncii lui Cristel și compromis care să fie un element esențial pentru competitivitatea pieței noastre unice. Thank you very much. And then, uh... Mulțumesc frumos și câteva cuvinte din partea Comisiei Europene, vă rog. Mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc și doamnei uh, și tuturor uh, celor care au uh, intervenit. Uh, vis-a-vis -vis de calendar, da, vă susținem să fiți cât se poate de ambițioși. Uh, Consiliul își dorește uh, lui noiembrie ca și dată, deci cu cât treceți mai departe uh, repede raportul prin plenară, cu atât putem merge mai repede la trialog și termina înainte de alegeri. Ați uh, început prin a spune că consumatorilor le plac platformele și, prin urmare, trebuie să fim atenți cum tratăm acest subiect, ceea ce se confirmă, evident, asta e și evaluarea noastră, dar și utilizatorii economici apreciază foarte mult oportunitățile oferite de platforme. Există probleme și pe acestea încercăm să le rezolvăm, dar, per total, să nu uităm beneficiile ample ale uh, utilizatorilor, ale platformelor pentru toată lumea. A spus ceva foarte important, că titlul nostru sugerează promovarea transparenței și a corectitudinii, însă în realitate ne-am ocupat doar de transparență. Eu sunt, uh, nu sunt de acord cu această evaluare, sincer să fiu. Poate fi o eroare de marketing prin faptul că menționăm mereu transparența, dar citind articolele, puteți să vedeți că toate se referă și la standarde de um, echitate, de corectitudine. Uh, este incorrect să faci schimbări uh, fără să informezi, uh, să excluzi pe cineva fără să-i oferi motivele, este incorrect să nu-i dai ocazia să se apere. Deci, toate obligațiile de transparență sunt și standarde de corectitudine în sine. Probabil așadar e mai degrabă o problemă de semantică decât de îndrăzneală în abordare. Uh, Ați uh, spus despre amendamentele legate de consumatori uh, și dumneavoastră și alți uh, deputați. Suntem de acord că nu trebuie să intervenim prea mult în lumea business to consumer, B2C. Drepturile consumatorilor sunt o chestiune de principiu și ele trebuie integrate uh, în uh, dreptul pentru consumatori, în timp ce noi ne-am uh, concentrat întotdeauna pe operatori și relațiile dintre operatorii economici. Cineva spunea că nu sunt incluse uh, anumite categorii și asta a fost intenționat, pentru că ele au caracteristici foarte diferite în ceea ce privește activitățile comerciale, dacă ele există, în ceea ce privește dezechilibrele de asemenea, dar și în ceea ce privește ce probleme s-au găsit. De aceea ne dorim o distinție clară între tipurile de platforme pentru uh, operatori economici, pentru consumatori și așa mai departe. Mai mulți dintre voi ați spus că trebuie să existe bună credință de ambele părți și asta se referă la articolul 10 și la alte dispoziții. Evident, și noi așa înțelegem lucrurile. Probabil punctul nostru de pornire a fost că de cele mai multe ori uh, trebuie să existe un um, echilibru, platforme mari cu utilizatori mai mici și de aceea am pus accentul pe, utilizator, pe micul utilizator, însă există și situații unde relația din perspectiva dimensiunii sau puterii pe piață nu este atât de clară și, evident, buna credință trebuie să existe de ambele părți. Punctul vis-a-vis -vis de observator este foarte uh, util. Uh, Ați spus că trebuie să fie o parte operațională. Păi este deja operațională pentru că grupul de experți are uh, pe 27 septembrie uh, reuniunea de lansare. După cum știți, am selectat deja experții, am început să lucrăm și de, de aceea am și făcut lucrurile așa. Am fi putut să Uh, facem totul prin regulament, dar am vrut să începem imediat. Și aceasta este frumusețea uh, unui cadru mai flexibil. Faptul că acest grup există uh, a fost salutat cu mare plăcere de mulți membri ai acestei instituții și de statele membre uh, nu cred că riscul uh, că Comisia să închidă acest uh, observator după câțiva ani este unul realist, pentru că suntem toți foarte bucuroși, uh, suntem foarte interesați să monitorizăm această economie a platformelor, iar structura actuală ne permite să pornim lucrurile, iar în momentul în care acest regulament va fi pus în aplicare, și o să închei în două minute, vom avea deja rezultate, vom ști ce se întâmplă după un an de muncă, de exemplu. Uh, un alt lucru foarte important, uh, domnul Dalton uh, vorbea despre motivul pentru care avem nevoie de reparațiile colective. Este principala uh, dispoziție a întregului regulament, pentru că este principalul mecanism de punere în aplicare. Astfel, o asociație poate să um, aducă în fața instanței o platformă în cadrul Uniunii Europene, pentru că e vorba de două părți contractante și atunci putem merge în Curtea Europeană să des, Um, depășește și Uh, problema uh, temerii pe care o au unii uh, în a acționa în instanță, care mi se pare o teamă foarte importantă. Și îmi place referința noastră la sticla de ketchup. Este o analogie foarte bună a ceea ce face sistem, dispoziția privind clasificarea. Și aveți dreptate, trebuie să găsim echilibrul corect. Nu vrem să dăm algoritmii tuturor astfel încât să avem sunt de pierdut. Însă, pe de altă parte, trebuie să existe o transparență minimă care să permită utilizatorilor economici ce se întâmplă pe platformă fără să poată prezice fiecare mișcare următoare. Nu în ultimul rând, Vă rog să încheiați. Uh, interpreții uh, și-au depășit deja timpul și trebuie să plece, spune președinta.